dear colleagues, uh, good afternoon. Uh, Stimați colegi, bună ziua. Să începem cu primul punct de pe ordine de zi. Adaptarea ordinei de zi. Au uh, survenit câteva modificări. Punctul 15 a fost înlăturat de pe proiectul de ordine de zi, deoarece votul cu privire la proiectul de raport privind revizuirea mecanismului de suspendare, raportul Diaz de Mera, acest vot așadar a avut loc joia trecută la Strasburg. Punctul 16 cu privire la adoptarea proiectului de raport privind lupta împotriva corupției și urmarea rezoluției CRIM a trebuit să fie amânat. Acestea sunt cele două schimbări. Dacă nu sunt obiecții, atunci am adoptat ordinea de zi. Punctul 2. Regimul lingvistic. Din nefericire, astăzi nu vom avea interpretare în croată și irlandeză, nici mâine. Punctul 3. Aprobarea proceselor verbale de pe 1 eh, februarie, 1 februarie 21-22 decembrie, 30 noiembrie, 12-13 octombrie, 1 decembrie, 15-16 iulie. Dacă nu se opune nimeni, atunci am adoptat și aceste, aceste procese verbale. Stimați colegi, am trecut la punctul 4, primul punct important de pe ordinea de zi, protejarea vieții private în mediul online prin asigurarea unei mai mari autonomii digitale europene. Aici avem un schimb de opinii cu domnul Guillaume Pupar, directorul general al Agenției Naționale pentru Securitate Cibernetică din Franța, ANSI. Stimați colegi, după cum știți, am avut raportul privind supravegherea electronică în masa cetățenilor europeni și LIBE a organizat în decembrie anul trecut o conferință la nivel înalt cu privire la protejarea aviației private online prin consolidarea securității IT și consolidarea capacităților europene în domeniul IT. La această conferință a participat ITRE, INCO și STOA. După cum uh, vă aduceți aminte, a fost uh, o conferință foarte complicată și a durat foarte mult timp să o planificăm. Au participat 80 de uh, experți renumiți în domeniul lor de la nivel internațional. Una dintre recomandările esențiale ale acestei conferințe a fost că avem nevoie de un uh, de o industrie europeană IT mai puternică și mai autonomă. Acest lucru a fost menționat și în rezoluția Parlamentului European cu privire la supravegherea în masă din 2014. Ca să menținem acest avânt, astăzi îl avem alături de noi pe domnul Pupar, care este directorul general al ANSI, Agenția Națională pentru Securitate Cibernetică din Franța. El sprijină în mod clar autonomia digitală europeană și suveranitatea europeană. Domnule Popar, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc că îmi permiteți să vă prezint câteva lucruri care țin de securitatea digitală. Pe noi ne preocupă acest lucru foarte mult. La ora actuală, cred că avem nevoie de o de o măsuri la nivel european și este important pentru mine să vă prezint toate aceste lucruri. Pentru început aș dori să vă spun câteva lucruri cu privire la uh, amenințările informatice. Am înregistrat foarte multe atacuri informatice, mai ales uh, unele care nu sunt uh, făcute publice, în așa fel încât să fie uh, protejate victimele acestor atacuri. Sunt destul de îngrijorat de faptul că a crescut uh, numărul acestor atacuri. a, s-a diversificat uh, motivația atacatorilor, aceștia au devenit din ce în ce mai experți, există din ce în ce mai multe grupuri care au diverse motive pentru a organiza atacuri informatice. Criminalitatea informatică are diverse metode de a se concretiza, de exemplu extorsiunea sau șantajul. Acum nu mai avem doar virusuri, cum am avut în trecut, ci avem alte programe mult mai complicate. victimele sunt convinse să ofere... Deci e vorba de ransomware aici. E vorba de programele care țin uh, uh, ostatece dat, datele consumatorilor și apoi aceștia trebuie să plătească foarte mulți bani ca să reobțină accesul la aceste date. Sunt atacuri mai mici, poate, dar în momentul în care cineva e victimă, nu îi se mai pare că este un atac minor unii oameni încearcă să plătească și, la urma urmei, nu primesc, uh, uh, nu primesc din nou accesul la datele lor. Aceste atacuri sunt comise la o scară globală și uh, sunt implicate în acest domeniu sume imense de bani. Și ce vor face atacatorii cu acești bani? Eu sunt convins că cel puțin o parte din acești bani sunt reinvestiți ca în cercetare și dezvoltare, tocmai pentru a se îmbunătăți metodele de atac pe viitor. Iată, deci, sunt, ne îngrijorează foarte tare aceste probleme. O a doua problemă, foarte des întâlnită, este dezvoltarea de grupuri specializate în uh, informații, care doresc să pătrundă în sistemele de securitate de informații ale organizațiilor publice sau private. Uneori chiar în uh, sistemele informatice ale organizațiilor mai mici, care au totuși la dispoziția lor informații foarte importante. Aceste organizații doresc să fure toate aceste informații. Problema aceasta este subestimată este subevaluată. Nu îi oferim uh, importanța pe care trebuie să îi acordăm. Prima dintre îngrijorările acestor atacatori este să, să, să fie discreți. Uneori putem avea impresia că nu se întâmplă nimic în urma unui astfel de atac. Atât de discreți sunt ei, atât de bine se ascund. Anul trecut vreo 20 de atacuri au avut loc. Dar întotdeauna este greu de estimat. Aceste 20 de atacuri au fost împotriva unor mari actori din economia franceză, informații esențiale din domeniul economic și tehnic, informații cu un impact chiar asupra securității naționale. Nu putem decât să ne îngrijorăm de pe urma acestor atacuri spun că au fost aproximativ 20 de atacuri. Acestea sunt atacurile care au fost detectate. Dacă ar fi să vă dau o cifră reală al, a atacurilor, mi-ar fi foarte greu, pentru că întotdeauna sunt foarte multe atacuri care nu sunt detectate. Nu știm nici cine atacă. Cine sunt atacatorii? În general avem o idee, însă nu avem dovezi. Este foarte greu să spunem dacă atacul este din vest, est, nord, sud, dacă dintr-un stat anume provine atacul, dacă provine din partea unui grup uh, al mafiei, dacă vine din partea unui concurent al firmei respectivă, întotdeauna este greu de spus. Organizăm anchete cu colegii de la poliție și de la serviciile de informații și în urma acestor anchete constatăm că există o confuzie foarte mare Există actori care uneori întreprind atacuri în numele anumit stat și apoi, a doua zi, întreprind atacuri în mod independent pentru ei înșiși. Deci întotdeauna este greu de spus cine este autorul atacului. O a treia amenințare. Riscul de sabotaj. Aceleași tehnici sunt utilizate, însă în momentul în care oamenii pot să fure informații, pot să modifice și felul în care funcționează rețeaua. Persoanele respective, atacatorii, pot ataca funcționarea, buna funcționare a rețelelor, pot încerca să distrugă pur și simplu rețelele și activitățile care depind de acele rețele. Și astfel pot să atace, de exemplu, rețele unde nu se află neapărat informații esențiale, dar care, care uh, au uh, un rol critic, de exemplu, în infrastructură, în industrie, o rafinărie, de exemplu. Într-o rafinărie nu există informații sensibile, însă buna funcționare a unei rafinării este esențială. Buna funcționare a unei rafinării la ora actuală este gestionată la ora actuală prin mecanisme digitale. Noi trebuie să anticipăm aceste atacuri pe viitor. Pe viitor. Atacatorii pot avea motivații de ordin politic, uh, pot fi teroriști și așa mai departe. Ei pot încerca să distrugă aceste sisteme esențiale sau pot încerca să cauzeze catastrofe în domeniul transportului, de exemplu. Să vă dau un exemplu. Dacă se preia controlul uh, sistemelor de control aerian, se poate ajunge la foarte mult haos. Din fericire, la actuală astfel de atacuri nu au loc des. Din părerea, din, uh, în opinia mea, este din cauza faptului că sistemele de protecție sunt foarte bune. Am avut totuși un atac anul trecut în Franța, care ne-a dat foarte mult de gândit. Atacul împotriva lanțului de televiziune TV5 Mond. Atacatorii chiar au încercat să distrugă pur și simplu acel, acel uh, canal de televiziune. Au Atacatorii au intrat în rețeaua TV5 Mond, au compromis buna funcționare a acestei rețele, la un moment dat au apăsat efectiv butonul roșu și ar fi urmat distrugerea tuturor uh, mijloacelor de producție audiovizuală. Nu au reușit, din fericire, nu au reușit. Cine este atacatorul? Care este motivul? Încă este extrem de dificil de determinat. Ancheta încă este în desfășurare. Însă iată cum ar putea să arate atacurile viitorului. Mijloacele informatice ar putea fi folosite nu doar pentru furtul de informații, ci și pentru atacurile cu efecte concrete asupra infrastructurii. Securitatea cibernetică așadar este esențială pentru funcționarea economiei noastre, pentru funcționarea instituțiilor noastre și pentru funcționarea democrației noastre. De aceea avem nevoie de reacții foarte ambițioase și foarte clare. Atacatorii sunt foarte ambițioși. Trebuie să ne apărăm, dar în același timp trebuie să-i, ataca- să atacăm pe atacatori. Însă atunci e nevoie de foarte multă energie, de foarte multe resurse și de o foarte bună colaborare între toate părțile implicate. Securitatea cibernetică lor actuală nu mai este doar ceva de care se ocupă câțiva experți. Toată lumea ar trebui să se preocupe de această problemă. Fiecare, în funcție de responsabilitățile sale, trebuie să contribuie la securitatea cibernetică. În Franța s-a creat așadar o agenție. Eu sunt directorul general al acestei agenții, care a fost creată recent. Din 2009 există această agenție. În 2009 avem 100 de angajați, acum avem 500, deci, iată, primim puteri foarte importante din, ca să luptăm împotriva pericolului cibernetic. Modelul francez este următorul. Trebuie să separăm în mod foarte clar misiunea de atac și misiunea de informare și misiunea de apărare. ANSI are misiunea de apărare. Avem cele două filiere și noi considerăm că dacă ambele ar fi într-un singur organism, atunci ar apărea probleme tehnice și probleme care țin de claritatea misiunii. Ar putea apărea chiar un conflict de interese între cele două filiere. Noi avem așadar acest model de a separa cele două filiere din securitatea cibernetică, atacul și apărarea. Pentru noi este important să știm uh, cât mai multe lucruri despre posibile atacuri care vor fi organizate. Însă, slujba mea principală este aceea de a proteja. Aceasta este misiunea mea principală. Cealaltă abordare, foarte franțuzească, este nevoia ca din când în când să se reglementeze în așa fel încât să câștigăm teren în fața atacatorilor. Infrastructurile cele mai sensibile trebuie să fie protejate. De acum încolo, securitatea informatică pentru operatorii cel mai sensibili, cei mai delicați la nivel național, nu mai este doar o opțiune. Trebuie să se dea o lege, în acest model nostru francezesc, conform care securitatea cibernetică este obligatorie pentru acești operatori esențiali în economia noastră. Din 2013 datează această practică și încă suntem în curs de a o pune în aplicare. Punem la punct diverse texte prin care uh, definim uh, detaliile și legea aceasta a permis agenției ANSI să mențină contactul cu acești operatori critici din rețea. Am putut uh, schimba informații cu ei cu privire la amenințările la care sunt uh, expuși și împreună cu ei am putut uh, stabili regulile pe care trebuie să le aplice ca să se apere. În ultimii 2-3 ani am uh, desfășurat toate aceste eforturi și acum urmează să publicăm aceste texte. Este vorba de o listă de reguli care arată ce este obligatoriu de făcut pentru acești operatori. Vă aduc aminte că e vorba de operatorii esențiali din infrastructura, infrastructura rețelei. Ce trebuie să facă ei pentru a se apăra pe plan cibernetic? acești actori esențiali, esențiali trebuie să își respecte res- uh, sarcinile și responsabilitățile care țin de securitatea cibernetică. Este o chestiune care ține de guvernanță. Mie mi se pare important acest lucru. Ideea nu este de a veni cu cât mai multe regulamente. Ideea este de a le transmite actorilor esențial importanța unei politici bune de, ciber, de securitate cibernetică. Noi nu dorim să le spunem, ar trebui să faceți cu tare lucru. Noi avem ambiții mult mai mari, dorim să comunicăm foarte clar tuturor actorilor din finanțe, din energie, din transport, din distribuția din uh, discuția apei tuturor acestor actori esențiali, cât de important este să se apere pe plan cibernetic. Pentru că este important pentru țara noastră și pentru cetățenii noștri. Dorim să extindem aceste măsuri și la nivel european, deoarece majoritatea operatorilor esențiali nu uh, acționează doar pe plan național. Toate aceste măsuri sunt, uh, au și un aspect transfrontalier. Securitatea noastră energetică, de exemplu, depinde, bineînțeles, de capacitatea noastră proprie de a, pro- de a produce electricitate și o distribui, dar depinde și de vecinii noștri în acest domeniu. Așadar, dacă dorim să ne apărăm în domeniul electricității în Franța, nu putem să ne concentrăm doar pe operatorii noștri naționali, pentru că am putea fi afectați de atacuri asupra vecinilor noștri. Este un singur exemplu însă el poate fi aplicat, el poate fi aplicat și altor domenii. Legăturile din diversele domenii sunt mai, sunt mai bune sau mai slabe în funcție de domeniu cu colegii noștri europeni. De aceea mă bucură foarte mult directiva NIS, care tocmai a fost adoptată, directiva privind securitatea rețelelor. Ea ne va permite tocmai să lucrăm la un nivel european, nu doar la un nivel strict național. În acest cadru, domnule președinte, eu doresc să vă spun că apare ideea de măsuri strategice la nivel european în domeniul uh, informatic, pentru că sunt absolut esențiale aceste măsuri. Autonomia strategică, după cum o înțelegem noi în Franța, nu înseamnă să ne închidem în sine, nu înseamnă că avem nevoie de bariere în jurul Europei și să nu mai colaborăm cu actorii din țările terțe, în speță cu americanii. Nu ar avea sens o astfel de repliere. Autonomia strategică ar trebui să fie înțeleasă în felul următor. Ar trebui să fim capabili să stăpânim anumite tehnologii, ar trebui să putem reglementa în anumite domenii, ar trebui să fim capabili să ne să nu depindem doar de inovație și de regulile care vin din afara Europei. Autonomia strategică se bazează în primul rând, în opinia mea, pe nevoia de a ne asigura noi înșine securitatea informatică. Țările din afara Europei nu vor fi cele care ne vor apăra. Nu ne vor furniza ele un scut împotriva atacurilor cibernetice. Securitatea cibernetică presupune ca fiecare stat membru să ia în propriile mâini chestiunile acestea care țin de securitate. Și factorii de decizie la nivel european trebuie să se implice și ei. Mă bucur așadar punerea în aplicare a CERT-EU, care pentru instituțiile europene semnifică creșterea capacității de luptă împotriva atacurilor informatice nu pot decât să încurajez dezvoltarea acestor capacități informatice. Salut de asemenea și dezvoltarea Agenției Europene ELISA. Este într-o oarecare măsură omologul nostru la nivel european. Aș dori ca această agenție să aibă mai multe responsabilități, să fie un veritabil motor al dezvoltării în fiecare stat membru a chestiunilor de securitate cibernetică. Un mesaj foarte direct pe care doresc să vi-l transmit. Consider că bugetul agenției respective este insuficient, ținând seama de tot ceea ce ar trebui să facă și ar putea să facă ea. Nu pot decât să vă încurajez să mai reflectați asupra bugetului agenției respective. Bugetul respectiv este mult prea mic, ținând seama de riscurile cu care ne confruntăm. Noul președinte al Consiliului de Administrație al Agenției Europene a fost uh, ales recent. Este vorba despre un francez care provine tocmai de la agenția ANSI. Iată, noi dorim într-adevăr să sprijinim această agenție în așa fel încât ea să poată să sprijine la rândul ei diversele state membre, mai ales în, în, uh, până în aplicarea directivei NIS. Pe lângă sprijinul statelor, avem nevoie și de o independență a industriei. Insist, acest lucru nu înseamnă lipsă de cooperare sau să ignorăm toate industriile care nu sunt europene, însă este extrem de important să dezvoltăm o bază industrială. Industria noastră europeană, în domeniul informaticii și în domeniul securității cibernetice, trebuie să se dezvolte. Avem deja actori foarte bine plasați pe piață în acest domeniu. Eu sunt convins că este posibil să avem și alți actori care să stăpânească și mai bine chestiunile care țin de securitatea cibernetică. Trebuie să încurajăm aceste chestiuni pe viitor. Poate am putea să regândim abordarea noastră în acest domeniu. Poate am putea privilegia produsele care conferă mai multă încredere, să regândim felul în care reutilizăm tehnologii, de exemplu software-ul liber. Chiar dacă acestea nu sunt o garanție a securității, ele pot contribui. pe scurt, să evităm să cumpărăm software numai pentru că același software este cumpărat și de restul lumii. Haideți să avem o abordare mai europeană. Și, în ultimul rând, certificarea. Avem nevoie de încredere în produsele pe care le cumpărăm. Concetățenii trebuie să aibă încredere, firmele trebuie să aibă încredere în aceste produse, iar acest lucru se face prin certificare. Ce înseamnă acest lucru? Produsele europene sau non-europene trebuie să fie luate la bani mărunți. Trebuie să vedem ce conțin ele, să vedem ce presupun ele din punctul de vedere al securității cibernetice. Trebuie să avem acces la codul sursă. Pur și simplu ca să verificăm ce este în ele, ca să le certificăm. Și în încheiere aș dori să salut semnarea parteneriatului public-privat de săptămâna trecută în domeniul uh, cibersecurității și noi suntem asociați direct acolo, deoarece facem parte din asociația de partea privată în mod ciudat, însă facem parte în mod clar din uh, acele lucrări. Astfel vom putea furniza mai multe fonduri pentru aceste eforturi. Ultimul lucru pe care doream să-l spun, foarte succint, este faptul că mă tem că pe viitor nu va mai putea, sau cel puțin ne va fi foarte greu să reglementăm în domeniul securității cibernetice, ținând seama de ceea ce survine în negocierile internaționale, în negocierile comerciale. Mă gândesc la TISA și la TTIP. Ceea ce facem în domeniul securității ar putea fi interpretat drept uh, bariere comerciale, însă nu este cazul. Eu, în domeniul securității cibernetice, nu mă ocup de protecționism, în niciun caz. Vreau să fiu foarte clar faptul că avem nevoie să fim capabili să definim reguli. Unii le-ar putea considera piedici, însă regulile au rolul de a ne permite să ne apărăm. Nu în ultimul rând, codarea. Trebuie să încurajăm uh, cercetarea în acest domeniu în așa fel încât să fie apărate mai bine companiile. Codarea, criptarea nu este o tehnologie de care trebuie să ne temem. Uneori ea poate să fie utilizată împotriva intereselor noastre, mă gândesc la teroriști, bineînțeles, aici, însă criptarea este importantă, asta este poziția noastră foarte clară. Dacă e să alegem între apărarea cetățenilor, apărarea economiei, dar la un moment dat să nu putem intercepta anumite comunicări interesante din punct de vedere al securității, eu cred că alegerea este foarte clară. Trebuie să apărăm economia și cetățenii noștri. Vă mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumim frumos! Avem timp pentru câteva întrebări. Vă mulțumesc pentru această prezentare cuprinzătoare. Înțelegem cu toții, spune domnul Boni, ce importantă este economia digitală și ce amploare a luat uh, criminalitatea cibernetică. De aceea avem nevoie de răspunsuri pe măsură. Sunt de acord cu dumneavoastră atunci când afirmați că soluțiile de securitate digitală trebuie să fie obligatorii pentru toți partenerii și pentru toate sectoarele. Deci nu numai pentru infrastructura de importanță strategică. Acum suntem în perioada de punere în aplicare a directivei privind securitatea rețelelor informatice. Succesul punerii în aplicare a acestui text legislativ va depinde de cât de dispuse sunt statele membre să coopereze. Credeți că este cu putință? Pentru că am discutat foarte mult despre această directivă și ce anume este fezabil și ce nu. Și există state membre care au afirmat că încă rămâneau bariere greu de înlăturat. Pentru mine este chestiunea cheie. Viitorul ne va arăta ce se va întâmpla. Putem să discutăm despre securitate și despre competența statelor membre, însă aici vorbim despre securitatea informatică, care prin natura ei este transfrontalieră, nu are cum să fie doar uh, o competență națională, ci trebuie să fie una europeană. Deci întrebarea mea este cum credeți că va putea să funcționeze această directivă. O altă întrebare, cum putem să concretizăm această politică de securitate cibernetică? Cum putem să o întărim prin cooperarea cu alte instituții, așa cum ați sugerat și dumneavoastră, sau prin reglementări corespunzătoare, sau prin tehnologiile folosite, așa numita security by design. Da, trebuie să discutăm despre criptare și despre drepturile noastre fundamentale, precum dreptul la protecția datelor private. Deci criptarea este în interesul nostru. Un ultim aspect trebuie să comunicăm mai bine, să facem astfel încât gradul de înțelegere al acestor noțiuni să fie mai mare. Cum putem să implicăm toate părțile interesate și toate autoritățile? Mulțumesc, doamna Sipăl. Mulțumesc. Când ascult despre dezbaterea despre securitatea datelor în instituția noastră, sunt puțin mișcată și și astăzi din nou ne spuneați astăzi că cei care au o energie criminală în acest sens trebuie să fie urmăriți. Însă eu nu sunt sigură că trebuie să alergăm doar după acești criminali, pentru că ceea ce e posibil din punct de vedere tehnic pentru a distruge infrastructurile e cunoscut. Există și cărți și filme cu aceste subiecte. Că nu se întâmplă nimic e nu pentru că nu avem cunoștințele de care e nevoie, ci pentru că reacționăm mult prea târziu la nivel politic. Protecția datelor, ajungem până la urmă la o închidere dacă vorbim prea mult despre aceasta, pentru că nu putem închide totul, pentru că dacă am acționa așa, teroriștii ar folosi totul în uh, folosul lor. De exemplu, de ce se mai vând în continuare cuțite dacă știm că cineva poate fi omorât cu un cuțit? Ar trebui să ne ocupăm și de aceasta. Nu, eu întotdeauna când vorbim despre securitatea națională și că e o îndatorire națională, când, și după aceea ajungem acum să vorbim despre o îndatorire europeană. Și, o, în, și întotdeauna e ceva european atunci când e vorba de bani și când vrem bani din bugetul european. Și de aceea cred că siguranța datelor și protejarea datelor, în primul rând, din punct de vedere al infrastructurii, trebuie să rămână la nivel național. Nu trebuie să ne ocupăm să fie, a, să fie atacat, întregul, atacat întregul sistem de curent din toată Europa, ci e de ajuns o singură regiune să fie astfel atacată și totul se oprește acolo. Gata cu transportul, încălzirea, comunicările. E suficient într-un sigur punct și astfel haosul se propagă propagă în toată Europa. E suficient într-o regiune, într-un stat membru să se întâmple așa. Și atunci mă întreb unde sunt investițiile, stimulentele statelor membre în acest domeniu, unde sunt investițiile economiei private pentru a se proteja singură. Investiții la cei care produc energie astfel încât să fie asigurați și să nu se ajungă în situații dificile. Și apoi, întreprinderile care fac lucruri pe care nu ar trebui să le facă. Vorbim acum de mașini, condus, mașini autonome și eu mă întreb ce se va întâmpla când asemenea mașini vor circula în orașe și vor fi preluate de criminali. Așa că cred că ar trebui să se facă investiții și în acest sens. Sunt de acord cu dumneavoastră când ne spuneați că securitatea datelor poate să ducă și la avantaje concurențiale. Da, însă lucrurile sunt clare acum și ca nume uh, sunt foarte multe puncte, foarte multe domenii în care trebuie într-adevăr să-i convingem pe ceilalți că există avantaje. Cât ne spuneați despre televiziuni, despre stații radio, E bine, eu nu știu, ziceați că nu știți de ce atacă cineva așa. Păi, eu cred că e ușor, că atunci filmele mele de propagandă nu mai trebuie să le transmit pe internet, pe Twitter, dacă reușesc să le transmit printr-un canal de televiziune la o oră de maximă audiență. Și aceasta ar putea fi un argument. Și toate acestea trebuie să le cunoaștem și să ne ocupăm de ele, însă nu doar la nivel european și banii europeni să fie folosite doar pentru asemenea metode de securitate, ci eu cred că aici intervin și statele membre și e și îndatorirea lor. Și ultimă propoziție, nu doar industria trebuie să fie sensibilizată, că are îndatoriri pe domeniu, ci și în ceea ce privește politica, media, competențele și cetățenii noștri trebuie să fie conștienți de faptul că există multe posibilități minunate în lumea noastră digitale, dar, așa cum se întâmplă mereu cu noile tehnologii, există și foarte multe pericole pe care trebuie să învățăm cum să le abordăm. Mulțumesc, doamna Intveld. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, și dumneavoastră pentru prezentare. Vreau să spun că sunt puțin uh, mirată, domnule Pupard. Spre sfârșitul uh, intervenției dumneavoastră ați spus că nu vreți să fiți avocatul protecționismului, dar sincer să fiu, mă tot gândeam exact la acest lucru. Ați vorbit despre independență, despre autonomia Uniunii Europene, dar mie mi se pare că ceea ce doriți dumneavoastră este să construim un gard în jurul UE și să facem ca interacțiunile cu lumea exterioară să fie din ce în ce mai dificile. Eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să știe să se apere mai bine. Eu cred că următorul Steve Jobs ar trebui să se nască în Europa. Și cum uh, facem acest lucru? Renunțând la barierele în cadrul uh, pieței interne. Și e adevărat că guvernul francez întotdeauna a fost um, în favoarea acestei politici. Avem nenumărate reglementări, dar nimănui nu-i pasă. Și astăzi vom discuta despre acest uh, uh scut uh, pentru protecția datelor private. Uh, eu una nu cred că acest tip de reglementare va putea să uh, reziste dacă este atacată în fața unei instanțe. Dar oricum, există atât de multe reglementări și nimănui nu-i pasă de ele. Până la urmă, ce sens are să tot facem legislație nouă? Asta nu înseamnă că îi vom proteja mai mult pe cetățeni. Vorbim despre TTIP ca și cum ar fi un monstru care amenință securitatea sistemelor europene. Eu cred că principala amenințare o reprezintă um, nerespectarea reglementărilor deja în vigoare de către statele membre și mai ales felul în care Comisia Europeană este o verigă slabă. Guvernul dumneavoastră este uh, pentru uh, a nu practica criptarea pe ascuns, pe de altă parte are o lege cât se poate de uh, formulată cât se poate de general și care lasă loc interpretărilor în ce privește uh, interceptările. Până la urmă, principalele atacuri, de exemplu atunci când au fost uh, Uh, atacat uh, compania Belgacom de serviciile secrete britanice. Păi ce s-a întâmplat? După trei ani de anchetă, autoritățile belgene au spus că renunță la ea pentru că nu au vreo dovadă că a existat um, acest uh, atac pirat. Sper că, în loc să tot vorbim despre protecționism și măsuri protecționiste, când vorbim despre independența Uniunii Europene, mai bine ne gândim cum să consolidăm capacitatea UE și cum putem să ajutăm propriile noastre companii pentru care să fie mai puțin dependente de tehnologiile vândute de companii din țări terțe și cum să facem ca să aplicăm regulile pe care noi înșine le-am conceput și le-am adoptat. Deci soluția nu este să fim pe poziția defensivă, ci mai degrabă ofensivă. Mulțumesc. Doamna Lauristi, vă mulțumesc pentru prezentare. Este un subiect deosebit de important. Toată lumea este de acord cu acest lucru. Și trebuie să discutăm chiar despre chestiuni de bază. Ce înțelegem prin această securitate cibernetică? Cât de departe putem să mergem? Și care sunt uh, diferențele între diferitele tipuri de măsuri. Eu vin din Estonia și noi avem un centru al securității cibernetice al NATO, care uh, funcționează și funcționează uh, pentru întreaga organizație uh, NATO. Și poate că am înțeles eu greșit, dar oricum am fost foarte mirată atunci când ați spus că ar trebui să construim un zid uh, față de uh, care se ne desparte de vecinii noștri și care exista un fel de securitate cibernetică strict europeană și o alta pe care să o punem pe picioare împreună cu aliații noștri. Deci, uh, pe mine mă miră o asemenea atitudine. Când mă uit la nivelul de securitate, eu nu cred că putem să um, atingem acest uh, nivel ridicat de securitate numai <clears throat> prin cooperare internațională și știu eu ce reglementări puternice. Noi, uh, în Estonia, am fost ținta uh, multor atacuri cibernetice din partea anumitor state terțe. Și ne-am dat seama că, de fapt, erau atacuri lansate de persoane particulare ei uh, erau indivizi care făceau uh, atacuri de amploare și apoi pentru că funcționa o rețea, acest atac devenea pe scară largă. De fapt, era vorba despre proprii noștri cetățeni și propriile noastre comunități cibernetice. Și uh, ca să-i contracaram, am folosit tot proprii noștri cetățeni și tot uh, uh specialiști particulari. Deci, până la urmă, soluția asta a fost implicarea cetățenilor. Uh, și formarea cetățenilor. Știm că nivelul de cunoștință este foarte diferit de la un stat la altul și ar trebui să avem acest tip de, de, de vigilență, de înțelegere că principala uh, uh, cheie pentru securitatea cibernetică se află în calculatorul fiecăruia dintre noi, nu undeva într-un centru separat. Domnule Albrecht. Uitați aici, stau în, în spate. Vreau să vorbesc despre măsurile de securitate cibernetică și apropo și de ce a spus domnul Boni. În ce măsură credeți că directiva pe care a menționat-o și domnul Boni va duce la armonizarea standardelor de protecție pentru infrastructurile Uh, de interes strategic. Știm că tehnologiile devin din ce în ce mai complexe și chiar dacă și atacurile acum trebuie să fie mai uh, bine montate, mai complexe, mă întreb cum putem apoi să dovedim o uh, daună? Cum putem să dovedim exact ce pierderi uh, au fost cauzate și apoi cum putem să aplicăm sancțiunile? Nu credeți că există undeva un vid juridic? Da, mulțumesc. Acestea au fost întrebările colegilor. Ne-am dorit să avem o discuție despre toate aceste puncte mai ales că am avut și un raport despre supravegherea în masă. Am să vă dau cuvântul ca să puteți să răspundeți. Am și eu însă o întrebare apropo de directiva despre securitatea rețelelor um, informatice. Nu știu dacă în mod deliberat ați evitat un subiect, pentru că este o chestiune delicată. Sugerați cumva că ar trebui să creăm în cadrul UE un nou organ legislativ și să avem și jurisprudență specifică în domeniul securității informatice și să creăm noi capacități. E adevărat însă că dacă creăm o un organ uh, tipic pentru Europa, special, specializat în securitatea informatică, până la urmă, este tot ca și cum am construi ziduri. Și credeți că ar trebui să facem acest lucru prin legislație? Vreau să fie mai clar cum credeți dumneavoastră că putem să creăm, uh, putem să-i protejăm mai bine pe cetățeni. Deci nu că vrem neapărat să uh, contrabalansăm influența și puterea Statelor Unite ale Americii, dar după din câte spuneți dumneavoastră, în urma conferinței la nivel înalt, din perspectiva agenției dumneavoastră, în ce direcție ar trebui să ne îndreptăm? Cum ar trebui să arate acest organ european? Pentru că eu așa înțeleg că nu vrem neapărat să construim ziduri în, în jurul UE, dar că trebuie să întâlnim capacitatea UE de a se apăra. Bien, merci beaucoup pour ces, ces nombreuses questions. Je, je vais essayer de rester dans... Vă mulțumesc mult pentru întrebările numeroase. Voi încerca să mă încadrez în timp, deși s-ar putea să dureze mult să răspund. Directiva NISA, care intervine mult în comentariile dumneavoastră și și în ale mele, uh, pentru noi e esențială pentru că transmite un semnal puternic. Pe de o parte, de un semnal puternic acelor state membre care încă nu știu cât de important e să se implice în domeniul cibers- cibersecurității și apoi, dacă ne dorim să lucrăm în rețea, ceea ce e un model bun acum, Deși, ca și cum spuneați și dumneavoastră, infrastructura e foarte importantă, ea e transfrontalieră, totul funcționează transfrontalier la nivel european, suntem pe subiecte care rămân niște subiecte delicate și care pot să atingă repede lucruri legate de suveranitatea, suveranitatea națională și văd asta în colaborarea cu victimele pe care trebuie să le ajutăm. Sunt actori care lucrează în sectoare critice pentru securitatea națională, deci ne aflăm încă la securitate în sensul clasic pentru statele membre. Dar atacurile despre care vorbim nu fac această distinție și pot foarte ușor să treacă de la un atac un, la un industriaș din armament spre un atac dintr-un domeniu total diferit. Însă nu peste tot această, există această diferențiere din partea victimelor. NISA ne va permite să colaborăm. Rețeaua ca model inițial mi se pare esențială. Avem schimburi operaționale și cu alte state membre și îmi dau seama că atunci când un subiect e sensibil, vorbim la nivel bilateral, când avem de făcut schimburi de informații pe un atac real, când avem o victimă și azi încă este foarte dificil să vorbim cu foarte multă lume. Po- poate pentru că victima e foarte sensibilă sau originea surselor cei care au suferit un atac sunt cei care nu vor să-și împărtășească această informație. Așa că e nevoie de încredere între diferitele state membre. Și cu ajutorul NISA cred că vom reuși e un bun model de proiect. De la început am încercat să punem totul la comun și să discutăm cu toate statele membre pe subiectele sensibile. Și eu sunt convins că dacă lucrurile rămân așa, vom rămâne la un nivel foarte redus, nu vom schimba informații între într-adevăr între noi și așa ceva nu ar funcționa. M-ați întrebat care sunt politicile concrete care ar putea fi implementa implementate. Eu cred că astăzi încercăm, într-adevăr, să protejăm. Avem o doctrină cu trei piloni Primul e acela de a proteja informațiile, de a ne gândi la niște sisteme informatice care să evite atacurile, un domeniu care e foarte nou. Și aici includ, bineînțeles, și tehnologiile digitale care să permită asigurarea acestei protecții pentru sistemele informatice. Apoi trebuie să fie căutate atacurile într-un mod sistematic, ceea ce astăzi numim detec- detecționare detecție. Există oameni care se ocupă cu căutarea urmelor atacurilor. Nu credem că un sistem închis ar putea să fie eficient 100%. Sistemele sunt făcute astfel încât să fie interconectate, să schimbe informații între ele. Deci, prin definiție, vor exista portițe de intrare pentru cine își dorește să intre, dar vor exista și metode de a detecta aceste atacuri în sistemele informatice. Și un alt punct despre care n-am vorbit, probabil din vina mea, în ceea ce privește sensibilitatea oamenilor față de acest domeniu. Ne aflăm într-un domeniu care e deosebit de tehnologic. Totul în informatică ar putea să pară foarte tehnic, dar în practică oamenii sunt cei care folosesc sistemele de informații. Datele personale sunt cele care intră în aceste sisteme și de aceea trebuie să creștem gradul de conștientizare al fiecăruia, al utilizatorilor, de ceea ce pot să facă. Și aici o măsură europeană cu susținerea NISA mi se pare calea cea mai facilă. Doamnă, dumneavoastră ați citat multe cazuri interesante unde noi avem o anumită întârziere, probabil. de o țintă potențială, de ce se poate face la nivel de, nivel de stat membru. Într-adevăr, această întârziere re, e reală și există, însă subiectul la care vă referiți e unul foarte recent și de aceea cel despre care vorbim acum. Și de aceea nimeni în Europa nu poate să spună eu am un sistem sigur, sunt convins de siguranța acestuia. Nu vorbim de atacuri care se desfășoară foarte repede și de aceea există această întârziere. În multe domenii, informatica a intrat fără să vină mână în mână cu a conștientiza riscurile asociate acesteia. Putem critica acest fapt. Însă trebuie să vă spun că totul a mers foarte, foarte repede, așa că problema astăzi e cum să ameliorăm această întârziere. Investițiile statelor membre pot vorbi doar din partea Franței, bineînțeles. Și ce vă pot spune e că din 2009, de la crearea agenției pe care o conduc, ANSI, se iau decizii pentru a proteja sistemele cele mai critice din domeniul apărării și econom economic. Investiția e una reală, foarte clar, și ne dorim ca această chestiune a cibersecurității să ajungă la cel mai înalt nivel. Responsabilii francezi știu că e o prioritate națională și mijloacele există și vă pot spune acest lucru din funcția mea de director. Însă mediul economic e cel care nu e neapărat favorabil. Dar toate acestea nu sunt suficiente, nu totul vine de la stat. Toate aceste mesaje vor, să, vor de fapt să transmită că fiecare este, trebuie să fie îngrijorat dar nu put, trebuie să trecem prin legislație astfel încât să facem pe oameni să își pună într-adevăr întrebări în ceea ce privește securitatea cibernetică. În ceea ce privește protecționismul, voi repeta ce am spus, nu e meseria mea să militez pentru protecționism. Noi vorbim de securitate și securitatea înseamnă încredere. Încredere în echipamente, în cei care prestează servicii, încredere în tot sistemul care ne înconjoară. Ceea ce am spus și poate fi văzut ca protecționism e în ceea ce privește încrederea în produse. Trebuie să cunosc, să cunosc foarte bine conținutul unui produs și nu știu cum aș putea face să am încredere. Dacă văd pur și simplu o cutie, nu pot să știu care e calitatea produsului dinainte. Trebuie să știu Trebuie să știm exact toate detaliile, trebuie să mergem în detaliile tuturor echipamentelor ca să vedem dacă putem avea încredere sau nu. Nu înseamnă protecționism, vorbim de echipamente care sunt franceze, europene și așa mai departe. E nevoie de resurse, de surse de informații din partea cuiva credibil. Păi, prestatorii de servicii, putem vorbi aici de cloud computing. Astăzi, da, putem spune, e o tehnologie periculoasă, da, într-adevăr e, dar se poate folosi această nouă tehnologie modernă și într-o manieră sigură și pentru asta trebuie să evaluăm calitatea produsului dezvoltat de acești prestatori de servicii, calitatea a ceea ce s-a pus în funcționare. Și dacă vrem să ne sustragem de la legislația națională, atunci trebuie să mergem mai departe, spunem datele trebuie stocate la nivel european. Și atunci legislația europeană e cea care se pune în aplicare pentru cei din spatele cloud computing ce se întâmplă în Franța, noi vorbim de prestatori calificați și evaluați. Verificarea nivelului securității acestor prestatori de servicii nu înseamnă protecționism. E un avantaj dat actorilor europeni față de cei străini, Însă avem aceste demersuri în Franța și noi nu interzicem nimic ce vine din afara Franței, să vină și să se califice ținând cont de regulile fixate de noi pentru securitate. Totul ne duce la necesitatea de a avea încredere în produsele furnizorilor și e nevoie de o legătură puternică cu producătorii, să vedem exact ceea ce fac și această încredere nu poate fi pur și simplu dată pe tavă, ținând cont de o promisiune sau alta. Acum, pentru colega noastră din Estonia, cunoaștem centrul de excelență NATO care există în Estonia. Noi credem că legătura pe care o avem cu aliații noștri, mai ales în cadrul NATO, în domeniul militar, în domeniul coalițiilor, ne gândim la extinderea acestei cooperări în domeniul nemilitar. Foarte multă infrastructură, foarte importantă, astăzi nu are nimic de a face cu domeniul militar. și nu credem că NATO poate singură să ne protejeze de toate amenințările, mai ales amenințările strategice. Pentru că știm că pe aliații noștri interesează și informațiile care există în rețelele noastre, însă nu putem să ne bazăm doar pe ei în ceea ce privește securitatea cibernetică. Noi ne dorim să mobilizăm toți actorii cât de bine posibil. I-ați citat pe cetățeni ca fiind și ei actori care să ne ajute în ceea ce privește securitatea cibernetică. Da, e o pistă, dar nu e cea mai apropiată. Probabil Estonia are um, un loc special în acest sens. Dar ce se întâmplă acolo nu poate fi transpus la fel de ușor și în alte state membre. Dar cunoaștem acest model și avem uh, ceva asemănător în Franța. Avem o rezervă operațională. Când există o criză majoră, avem nevoie de experți, fie civili, fie militari. Și probabil vom avea nevoie și de persoane care să fie capabile să reacționeze rapid la refacerea rețelelor și discutăm cu Ministrul Apărării pentru a avea o asemenea rezervă și să avem câteva mii de persoane disponibile care să intervină în ziua în care într-adevăr va fi nevoie de ele să intervină în rețele. O rezervă în sensul militar al termenului, niște oameni care să poată să reacționeze repede, să avem capacitățile de care vom avea nevoie la timp. Directiva NISA e un prim pas și trebuie să luăm ca atare. Pentru mulți e deja un prim pas care e deja destul de ridicat în mod clar. Bineînțeles, trebuie să fie create lucruri în multe state membre, luăm lucrurile ca atare. Franța se va implica foarte mult la această funcționare în rețea pe care o menționam. Trebuie să fie consolidată încrederea, schimbul de informații delicate între state, toate acestea trebuie făcute. Cred că în momentul sancțiunilor încă nu l-am ajuns, trebuie să spun acest fapt. Dar dacă cei din mediul politic, administrativ, din domeniul întreprinderilor, nu sunt conștienți de securitatea cibernetică, dacă lucrurile vor sta așa, atunci situația va fi una foarte dificilă. Ar fi vorba de o neglijență. Pentru moment, victimele rămân victime, considerăm că da, trebuie să le ajutăm să treacă peste atac, să-și repare sistemele, să se gândească la consecințele atacului. Însă pentru cei care nu vor pune în aplicare regulamentele, cred că, într-adevăr, vom ajunge la un moment al sancțiunilor, pentru că nu există motive să nu te mai protejezi. Voi încheia de fapt, concluzia e cea pe care ați tras-o dumneavoastră, domnule președinte. Cred că astăzi, într-adevăr, ne aflăm în, într-un domeniu foarte interesant și directiva NISA e cea care ne va ajuta să creăm încredere în Uniunea Europeană. Vorbeam de măsuri de valoare a produselor, a furnizorilor de servicii. Toate elementele acestea trebuie să ne ajute să creăm încredere. Da, directiva NISA vorbește mai mult de infrastructură critică. În Franța am făcut același lucru, am început din punctele cele mai importante să prevedem care ar putea fi consecințele unui atac informatic asupra marilor rețele dintr-un stat membru, din Uniunea Europeană, însă în același timp trebuie să putem aborda și celelalte cazuri. Pe mine mă neliniștesc foarte mult și micile întreprinderi în domeniul securității cibernetice, unde există câteva zeci de persoane, asemenea, companii nu pot să își gestioneze singure sistemele informatice, securitatea cibernetică și sunt niște ținte foarte ușoare pentru atacatori. Astăzi, soluțiile de pus în aplicare pentru ele sunt foarte complexe și de aceea e nevoie de soluții mai clare și soluții care să fie ușor utilizabile și înțelese de micile întreprinderi, mai ales în ceea ce privește cloud computing. Și noi suntem cei care încearcă să protejeze și aceste mici structuri structuri și și cetățenilor trebuie să le fie puse la dispoziție produse care să poată fi ușor utilizabile și care să creeze încredere. Vă mulțumim foarte mult, domnule Pupart, vă mulțumim pentru prezentare și pentru felul în care ați interacționat cu membrii Parlamentului și pentru munca legislativă pe care ați menționat-o pe parcursul prezentării. Ei bine, vom continua această muncă cu membrii, vom discuta cu coordonatorii despre o continuare a cadrului în ceea ce privește securitatea, lanțul de valoare în securitate cibernetică. Probabil vom avea și o conferință de continuare, de follow-up de vreun fel și vom uh, menține legătura cu dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult și le mulțumesc și membrilor pentru întrebările excelente. Vă mulțumim! Stimați colegi, trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi, documentul european de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe raportor. Nu, un punct procedural, vă rog. Înainte să trecem la următorul subiect, spunem doamna Indveld, înțeleg că acest schimb de opinii s-a întâmplat în contextul anchetei pe care am avut-o și am menționat cazul Belgacom. E incredibil că consumăm mult timp discutând despre acesta, dar acum că cazul a fost clasat, se pare că am uitat de el. Vreau să ne întoarcem și la acesta, vă rog să înțelegem exact ce s-a întâmplat acolo. Compania care a investigat cazul, Foxit, a început să descopere lucruri și apoi, dintr-o dată, fără niciun fel de explicație, i s-a luat cazul. Și acum aflăm că ancheta judiciară a fost oprită pentru că nu au găsit niciun fel de dovadă. Eu cred că ar fi interesant să îi mai invităm încă o dată pe o parte din vorbitor, în special pe cei de la Foxit, să ne explice mai bine ce s-a întâmplat. Mulțumesc, da, vom discuta cu coordonatorii la reuniunea coordonatorilor după această reuniune. Și, într-adevăr, această discuție nu putea fi încheiată fără a menționa cazul Belgacom. Mulțumesc foarte mult! Da, vă mulțumim, dumneavoastră puteți să plecați. Mulțumesc foarte mult. Așa cum vă spuneam, trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, prezentarea stării de fapt în ceea ce privește negocierile din trialog și îi dau cuvântul acum domnului Halaaho, care ne va spune în ce stadiu se află acordul. Vă rog, domnule. Thank you, Chairman. Uh, we concluded this file in... Mulțumesc, domnule președinte. Am avut un trialog de natură tehnică și unul de natură politică pentru acest dosar. Pentru sistemul nostru de azil este important să asigurăm că documentele sunt bune. De asemenea, procesele tehnice trebuie să fie solide în cooperarea Uniunii Europene cu țările terțe. Sperăm că prin acest acord am ajuns la o formă mai bună de document de călătorie pentru viitor, o formă care să fie utilizată pe scară mai largă de către statele membre și recunoscută de către statele terțe. Principalele schimbări față de propunerea inițială sunt următoarele. La considerentul 7, Parlamentul a reușit să mențină o referire la readmisie. De asemenea, se vorbește despre nevoia de a recunoaște acest document de călătorie ca parte a negocierilor cu reprezentanții diplomatici ai țărilor terțe când se vorbește despre readmisie. La considerentul 22, Parlamentul a menținut referirea la drepturile copilului, făcându-se referire la articolul 19 din Carta Drepturilor Fundamentale și făcându-se referire la nevoia de a se respecta obligațiile internaționale și europene, mai ales Carta. Pentru Parlament a fost important ca returnările și toate aceste chestiuni care țin de, de documentul de călătorie să se desfășoare în um, deplină respectare a sistemului european de azil. Acum se, vorbe, se vorbește despre o călătorie unică până în momentul în care individul a ajuns în țara țintă, țara destinație. Astfel se poate ține seama de, de posibilele dificultăți de pe parcurs. Acordul, de asemenea, reflectă atitudinea actuală față de actele delegate, ținând seama de acordul instituțional privind o mai bună legiferare. A fost important să se asigure o revizuire completă a documentului nu mai târziu de 24 de luni după intrarea sa în vigoare, pe lângă sistemul normal de revizuire care este stipulat în uh, directiva privind procedura returnărilor. După acest răstimp se aplică sistemul standard. Este vorba aici de noul articol 8. Este important deoarece Parlamentul și Uniunea Europeană trebuie să poată să se asigure că nu așteptăm an la rând înainte să se analizeze valoarea și eficacitatea acestui sistem și înainte să vedem dacă nu cumva e nevoie de modificări. În textul final nu se face referire la schimbul de informații sau la stocarea de informații în bazele de date europene cu privire la acest document european de călătorie, însă se înțelege că aceste chestiuni vor fi abordate pe viitor într-un instrument legislativ diferit. Articolul 9 face apel ca documentul să se aplice la patru luni după intrarea în vigoare a regulamentului, în așa fel încât statele membre să aibă timpul necesar la dispoziție ca să se adapteze la chestiunile de natură tehnică pe care le presupune acest nou sistem. Se stipulează și chestiuni care țin de chestiunile tehnice și mm, mai de detaliu pe viitor. Acest element este un pas în direcția cea bună, însă este doar o piesă dintr-un puzzle mai mare. Prin actualizarea acestui instrument, noi sperăm că ajungem mai aproape de un sistem european de azil mai eficient și mai bine echipat ca să facă față provocărilor cu care ne confruntăm. La ora actuală, o parte importantă a acestei provocări este să ne asigurăm că rata returnărilor este la nivelul pe care ne-l dorim. După cum am aflat, doar jumătate din aceste decizii de returnare sunt puse în aplicare. Le mulțumesc prezenției olandeze, comisiei și tuturor raportorilor din umbră pentru cooperarea lor și pentru munca foarte bună. Sper că toată lumea va putea să sprijine acest raport mâine la vot. Vă mulțumesc. Dorește vreun raportul număr să ia cuvântul? Nu? Atunci votul cu privire la acordul politic va avea loc mâine la Libe și votul în plenară va avea loc în septembrie. Vă mulțumesc, domnule Hala Aho. Trecem la punctul 6. O prezentare din partea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, FRA. Forumul uh, privind drepturile fundamentale organizat de FRA a avut loc în 20-23 iunie la Viena și acolo s-au întâlnit diverse părți interesate, în așa fel încât să discute despre provocările cu care se confruntă acest domeniu în Europa. Mai mulți uh, eurodeputați, printre care și membri LIBE, au contribuit și ei la acele ateliere. Alături de noi se află acum doamna Joana Gody, director pentru libertăți și dreptate în uh, FRA, care ne va prezenta concluziile forumului. Doamna Gody, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să mulțumesc Comisiei Libe și domnului președinte al Comisiei Libe pentru faptul că m-a, invit, invitat aici în numele FRA ca să vă spun care au fost concluziile cele mai mari conferințe pe care am organizat-o noi până în prezent. Forumul pentru drepturile fundamentale. Dacă am făcut corect numărătoarea, 10 eurodeputați, printre care și câțiva Uh, dintre dumneavoastră care sunteți acum în sală au participat la acest forum și aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că ați participat în mod activ. Forumul a avut titlul Europa valorilor în lumea actuală. Directorul FRA, Michael O'Flaherty, a poziționat forumul nostru în uh, contextul crizei, crizelor cu care ne confruntăm acum. 700 de participanți au uh, venit la acest forum, foarte mulți din Uniunea Europeană, dar mulți și în afara Uniunii. La nivelul cel mai înalt ne-au reprezentat domnul vicepreședinte Timmermans, apoi miniștrii din Irlanda, Polonia și Slovacia au luat cuvântul, de asemenea foarte mulți uh, um, oficiali uh, de la nivel înalt au luat cuvântul și toate aceste luări de cuvânt ilustrează cât de mare este interesul pentru acest domeniu. Comisia ne-a a fost reprezentată foarte bine la nivel de directori, mai mulți eurodeputați au fost prezenți, de asemenea mai mulți uh, oficiali de la ONU au fost prezenți și de la Consiliul Europei. Aș dori să subliniez un lucru. Mai mulți uh, reprezentanți din partea ONG-urilor, societății civile, din domeniul academic, domeniul artelor și domeniul uh, afacerilor, au fost uh, prezenți cu toții la forum. Am avut trei teme principale la forum. Nu ne-am concentrat pe o singură temă, cum am făcut la conferințele anterioare. Cele trei teme au fost următoarele. În primul rând, protecția refugiaților. Bineînțeles, a trebuit să ne referim la această temă, deoarece este criza cea mai presantă cu care ne confruntăm la ora actuală în Europa. În al doilea rând, incluziunea, reflectarea diversității societăților care compune Europa și faptul că este nevoie să asigurăm drepturile tuturor acestor oameni. Și, în al treilea rând, provocările ere digitale. Aceste provocări ne oferă atât uh, oportunități cât și riscuri, după cum ne-a subliniat și vorbitorul anterior. Am uh, avut ateliere, prezentări pe marginea acestor uh, teme au uh, fost organizate 28 de, lucruri, de grupuri de lucru în paralel. Pe masa lângă, de lângă prezidiu se află acest document care cuprinde concluziile președinției. Este un document scurt, dar cuprinzător. Am să vă prezint pe scurt câteva aspecte importante. Președintele forumului a fost domnul Michael O'Flaherty, directorul FRA, însă afirmația, acest document chair statement nu este documentul uh, lui, doar al lui, ci el încearcă să cuprindă, acest document încearcă să cuprindă uh, punctele de vedere ale mai multor participanți. Acesta nu este un text cu privire la care am negociat și cu privire la care am căzut de acord și el cuprinde strict părerele și opiniile acestor părți care au participat. Unde e nevoie de acțiune în opinia acestor părți, aflăm din acest text. Ce actor ar trebui să ia măsuri la nivel european sau în domeniul afacerilor sau la nivelul societății civile și așa mai departe. Câteva dintre propunerile care apar în acest document. La protecția refugiaților. În forum s-a subliniat importanța utilizării, de, utilizării standardelor de drepturile omului când se tratează aceste dosare ale refugiaților. Măsurile practice depuse în aplicare ar putea include, de exemplu, toate eforturile necesare pentru a preveni lipsa de libertăți a persoanelor care cer azil. De asemenea, e nevoie să se apere drepturile grupurilor la risc, de exemplu copiii, prin exonerarea lor de procedură accelerată. O sugestie foarte practică este ca statele membre să ia măsuri să compenseze acele, să despăgubească acele comunități locale unde criza refugiaților a avut un, un efect foarte negativ. De exemplu, acele zone unde a, s-a prăbușit turismul local. De exemplu, pentru fiecare euro cheltuit pentru refugiați, ar putea să se cheltuiască un euro pentru populația locală și infrastructura locală. Aici, autoritățile locale trebuie să colaboreze foarte strâns cu autoritățile locale și cu afacerii locale și cu societatea civilă. Mulți dintre cei care vin în Europa din uh, zonele de conflict suferă de, de traume foarte mari. De aceea, sistemele de sănătate și ONG-urile ar putea să pună la punct anumite instrumente online care să ofere asistență și costurile ar fi foarte mici. Protejarea copiilor aflați în deplasare a fost de asemenea subliniată drept uh, o chestiune crucială. Trebuie să fie promovate cele mai trebuie să fie promovate interesele copilului. De exemplu, identificarea și înregistrarea pentru copiii neînsoțiți ar putea să fie îmbunătățite prin uh, formarea celor de pe teren, mai bună formarea acestor ofițeri de pe teren autoritățile europene ar putea să se asigure că cei care lucrează pe teren sunt mai bine pregătiți în domeniul apărării drepturilor copilului. Și aici uh, intră și cei din societatea civilă. Și acum să trecem la al doilea pilon, incluziunea. Mulți participanți la forum au dorit să, se, să vorbească despre oferirea de oportunități egale pentru toată lumea climatul social și politic devine din ce în ce mai primitor, din nefericire, pentru um, curentele naționaliste și xenofobe. Așadar, ce putem face? La incluziune a venit o sugestie. Statele membre trebuie să consolideze organismele care luptă pentru egalitate și să abordeze mai bine pedepsele împotriva Uh, discriminării și să se asigure că toate aceste pedepse sunt uh, suficient de dure în așa fel încât să descurajeze manifestările de acest gen. Statele membre trebuie să primească resursele necesare ca să poată aborda cazurile persoanelor cu dizabilități. Educația, apoi, a survenit ca o temă importantă, este foarte importantă pentru încurajarea cetățeniei și încurajarea valorilor cum ar fi nediscriminarea. S-a propus ca autoritățile profesioniste de acreditare să ofere formare în domeniul acestui domeniu, în, în domeniul acesta. Drepturile muncitorilor trebuie și, să fie și ele respectate de asemenea, trebuie să se crească rata de angajare și în acest uh, sens s-a sugerat o colaborare cu societatea civilă pentru a se evita exploatarea la locul de muncă. A treia temă principală a formulei a fost uh, epoca digitală. Persoanele devin din ce în ce mai interconectate, Trebuie să recunoaștem că drepturile fundamentale se aplică atât online cât și offline. Era digitală oferă atât uh, oportunități cât și amenințări din punct de vedere al drepturilor și libertăților. Agenda digitală a Uniunii Europene ar putea fi un instrument uh, util pentru a proteja pe cei care se află sub riscul excluziunii sociale. S-a propus crearea unor acțiuni unor aplicații de care se poate folosi persoane din zone rurale izolate pentru a-și apăra drepturile mai bine. Hărțuirea online repetată este ușurată de media de social media și industria internetului ar trebui să abordeze mai bine problema. Promovarea drepturilor și responsabilităților în era digitală a fost așadar o temă esențială a forumului. Pachetul de reformă este un pachet important aici. Participanții de la forum au sugerat câteva chestiuni practice. Să vă dau câteva exemple. Colectarea și utilizarea datelor personale în uh, noile aplicații, de exemplu în e-health, presupune măsuri de protecție foarte mari. Colectarea acestor date este responsabilitatea unui sectorului privat într-o măsură din ce în ce mai mare și atunci înțelegem cât de important este ca aceste date să fie bine protejate. Specialiștii în informatică ar trebui să colaboreze și cu specialiștii în protejarea drepturilor omului pentru proiectarea de aplicații pe viitor. O altă propunere foarte practică este un uh, sistem de avertizare pentru semafoare, pentru utilizatorii de informat de aplicații uh, online. Acest semafor ar funcționa în felul, în felul următor. Ar arăta roșu dacă informațiile pe care le furnizează utilizatorul online ar putea fi vândute sau utilizate în scopuri pe care nu și le dorește. Documentul acesta despre care vă vorbesc conține foarte multe propuneri practice. Ele sunt uh, rezultatul celor 28 de ateliere care au avut loc la forum și rezultatele vor fi publicate în curând. Documentul arată cât de importante sunt acțiunile pe care le pot lua părțile implicate. Pagina 36 de la, până la 40 se spune exact ce va face FRA. Rezultatul forumului este recunoașterea interconexiunii între diversele domenii și între diversi actori, în instituțiile europene, actorii naționali, internaționali, sectorul afacerilor, sectorul academic, societatea civilă, toți aceștia sunt actori importanți în acest domeniu care trebuie să colaboreze. Apărarea drepturilor și libertăților poate fi simplificată și eficientizată de aceea, ca să facem acest lucru, trebuie să ne adresăm mult mai multor oameni. La pagina 3-4 avem niște concluzii foarte importante, pe lângă cele trei teme despre care vă spuneam adineori. În primul rând, drepturile fundamentale se aplică tuturor. Ne concentrăm pe bună dreptate asupra grupurilor vulnerabile, însă formula subliniat faptul că drepturile fundamentale se aplică tuturor. Țin seama de era digitală, lucrul este foarte clar. Era digitală ne permite să apărăm mai bine drepturile, dar în același timp prezintă riscuri asupra lor. Incluziunea. Drepturile fundamentale se aplică atât tinerilor cât și bătrânilor, cât și tuturor de categorii de persoane. Educația. Educația cu privire la drepturile fundamentale este esențială la toate nivelurile. De exemplu, de la școala primară până la universitate, din sectorul privat până la sectorul public. Am spus că nu putem lăsa ca doar uh, instituțiile de învățământ să acționeze în acest domeniu. Un alt aspect se referă la responsabilitatea instituțiilor. Uniunea Europeană și statele membre au obligații în acest domeniu al respectării drepturilor și libertăților. Și uh, ele trebuie să le respecte. Apoi, în al patrulea rând, în ceea ce privește dizabilitățile, persoanele cu dizabilități. Nimic ceea ce le privește nu trebuie să le excludă. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că trebuie să fie consultate aceste persoane înainte să se dezvolte măsuri de politici care să fie apoi puse în aplicare. FRA va face referire la aceste 100 de sugestii practici în eforturile noastre pe viitor. Noi sperăm că dumneavoastră, la LIBE, veți putea să vă inspirați și dumneavoastră în acest document, în munca dumneavoastră și să colaborați cu FRA, în așa fel încât să ne asigurăm că următorul nostru forum va avea la fel de mult succes. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, dragi colegi. Ați primit cu toții această broșură și mulți dintre dumneavoastră ați fost uh, prezenți oricum la conferință. Nu avem timp decât până la 16.45 înainte de a aborda următorul punct de pornire de zi și apoi avem și întâlnirea în comun. Am doi colegi care doresc să pună întrebări. Altcineva? Vă rog să vă înscrieți acum. Ana? Vă rog frumos, ridicați mâna dacă vreți să puneți o întrebare. Nimeni altcineva, vă rog. Puteți, vă rog frumos, să fiți succinți. Îmi pare rău, nu o să aveți timp să răspundeți, pentru că... Da? Ați putut să scrieți toate numele? Da, dacă toată lumea este suficient de rapidă și succintă, o să aveți poate totuși timp să răspundeți. Dacă nu, vom vedea. Domnul Boni, vă mulțumesc că am participat la forum în timpul zilei în care se discuta despre era digitală Vă mulțumesc frumos pentru organizare, pentru dezbaterile bine structurate, care au fost rodnice și au fost o bună oportunitate de a afla și ce părere au organizațiile societății civile. Vreau să spun câteva lucruri foarte rapid. Mai întâi, recunoașterea faptului că drepturile fundamentale trebuie să fie respectate și online și offline Apoi s-a vorbit despre faptul că trebuie să facem eforturi în comun între toate instituțiile, la toate nivelurile, între toate părțile interesate pentru a aplica uh, directiva uh, GRDP. Trebuie să ne gândim la un fel de declarație a drepturilor uh, pe internet. Poate că ar fi bine să avem o asemenea declarație, la nivel național măcar. De asemenea, cred că s-a vorbit uh, mult despre faptul că companiile ar trebui să conlucreze cu organizațiile naționale de uh, drepturile omului pentru a garanta o bună aplicare a acestora. Trebuie să înțelegem bine această propunere a semaforului pentru utilizatorii informațiilor digitale. A fost o propunere formulată în timpul conferinței de către companii de IT în cooperare cu autorități de reglementare. Și în timpul discuțiilor cred că vom putea să revenim la acest punct. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc, doamna Loristan! Vă mulțumesc și eu! Vreau doar să confirm ce a spus și domnul Boni. Am fost uh, și eu prezentă exact în aceeași zi a forumului și aș vrea să insist asupra faptului că Deseori, asemenea întruniri uh, sunt așa la un nivel uh, oficial, uh, rigide și am fost plăcută, impresionată de faptul că în cadrul acestui forum uh, s-a discutat liber, uh, deschis, sincer. Uh. Și pentru mine, un subiect care a tot revenit este că trebuie să ne preocupăm de educare, de educație în același timp și că trebuie să fim conștienți de drepturile omului vis-a-vis -vis de folosirea noilor tehnologii pentru că noi tot vorbim despre uh, protecția uh, um, încă din momentul în care un produs este conceput, dar mulți oameni care sunt simpli utilizatori ai noilor tehnologii nu știu cum să-și apere drepturile și uneori nu sunt conștienți de amenințările cărora le, le, le fac față. Este o nouă eră pentru generațiile tinere este ca și cum ar fi existat dintotdeauna, pentru ei este cât se poate de firesc ca totul să se desfășoare prin intermediul internetului, dar ce ne facem cu populația uh, de peste 40 de ani? Și nouă uh, um, trebuie să ne fie uh, dat accesul la această Um, aceste noi tehnologii, pentru că altfel vor crește și mai mult uh, nedreptățile sociale și uh, diferențele. M-a bucurat uh, felul în care a fost organizat acest forum. Cum spuneam, discuțiile au fost cât se poate de rodnice și de interesante. Doamna Gomes, din păcate eu nu am putut să particip. Îmi doresc ca data viitoare acest forum să fie organizat în așa fel încât cât mai mulți membri ai acestei comisii să poată să fie prezenți. Chestiunea incluziunii, într-adevăr, este foarte importantă și protejarea drepturilor fundamentale. Este ca și cum acest domeniu Uh, al protejării uh, drepturilor refugiaților și imigranților este cel care contrazice toate valorile europene și toate, uh, toate, toate principiile pe care s-a construit Europa. Agenția dumneavoastră ar trebui să se ocupe de drepturile lor nu numai la punctele de primire, ci și în toate aceste tabere, unele sălbatice, uh, care există peste tot în Grecia, de exemplu, și ar trebui să dați mai multă atenție felului în care sunt tratați minorii, pentru că există locuri unde ei stau, deși nu există condiții pentru a, a găzuirea lor, și există apoi locuri unde femeile și copiii Uh, sunt despărțiți sau nu au cum să se uh, să stea la un loc cu restul membrilor familiilor. Acest drept de, de unificare a familiei a fost refuzat. Și vedem cum uh, și propastia digitală se adâncește și cum această eră digitală are niște efecte cât se poate de perverse. Refugiaților se spune că trebuie să vorbească prin Skype, dar uh, cum să folosească Skype dacă nu au acces la internet. Și e păcat pentru că autoritățile naționale din aceste state continuă să le spună acest lucru. Deci ce aveți de gând să faceți pentru a modifica concret situația de pe teren și pentru a proteja drepturile refugiaților? Dar oricum vă încurajez să acționați concret. Cornelia, te rog. Doamna Ernst. Yeah. Vielen herzlichen Dank. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru prezentarea făcută, vă mulțumesc și pentru invitație. Cred că e important ca Parlamentul să participe la asemenea evenimente. Pentru noi a fost într-adevăr foarte, foarte bine. Nu vreau acum să merg mai departe cu laudele, vi le-au transmis deja ceilalți, însă, bineînțeles, și grupul nostru politic ținea să vă felicite. Am totuși o întrebare. Ați vorbit de aspectul incluziunii sociale și problematica populației de etnie romă. Spuneați că trebuie să fie dezvoltați indicatori și instrumente de monitorizare pentru cetățenii de etnie romă, dacă sunt cerute. Da, cred că e neapărat nevoie de ele. Sie gerne äh, für die Diskussion zur weiteren Umsetzung der Roma-Strategie. Da, e nevoie de acestea și trebuie să se meargă înainte cu strategia pentru cei de etnie romă. Trebuie să continuăm să discutăm și despre drepturile fundamentale care nu sunt respectate așa cum ar trebui să fie respectate. Pentru noi e un subiect foarte important și trebuie să facem ceva cu el legat de... a fost acum puțin lăsat în spate din cauza întregii discuții legate de refugiați. Vă mulțumim! Jurek. Mulțumesc, domnul Iurec. Vă mulțumesc. Foarte rapid aș vrea să pun o întrebare despre niște aspecte practice. Ați vorbit despre 10.000 de copii minori, de copii, mă scuzați, care uh, au dispărut. Minori uh, imigranți. Și vreau să știu ce a făcut agenția pentru a proteja pe acești minori. Ați cerut informații Europolului sau uh, serviciilor polițienești din statele membre? Cum ați putea să strângeți informații ca să încercați să-i găsiți pe acești copii? Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Soraya Post acum are cuvântul. Mulțumesc, nu pot decât să o sprijin pe doamna Cornelia Ernst în ceea ce a spus. Și din partea socialiștilor și democraților vreau să spun că situația cetățenilor de linie romă e o prioritate. Dar despre acest raport acum. Dacă mă uit la început, unde apărea... Da, nu găsesc pe moment, așa că voi trece la a doua întrebare deocamdată. Vorbeați despre xenofobie și întrebarea mea e următoarea. Cum veți lucra în continuare prin intermediul campaniilor, campaniilor de educare și așa mai departe? Pentru că e unul din lucrurile cele mai periculoase cu care avem de luptat acum. Și apoi mai am o altă întrebare. Dumneavoastră ca instituție și noi, cei de la Comisia Libe, ar trebui să avem legături foarte strânse între noi. Avem nevoie de input din partea dumneavoastră, cum ar, sub ce formă. Da, și am găsit la paginile 5 și 6. Aici, pe principiul subsidiarității și responsabilității, apar aceste lucruri aici. Mie mi se pare aici că uh, drepturi, că drepturile omului ar fi bazate pe solidaritate. Nu se poate așa, pentru că așa naționalismul și xenofobia pot să crească tot mai mult în anumite state membre. Acum legat de copii, drepturi la viața de familie sau dreptul la familie. Acesta este distrus pentru că dreptul la reîntregirea familiei nu mai există sau a fost puternic modificat. Și știu că există familii care, o parte sunt aici, unele în state terțe, nu se vor mai întâlni niciodată. Da, nu aveți mult timp să răspundeți. Au existat însă niște întrebări detaliate și foarte importante, știind că ați luat uh, notițe și știind că unii membri au fost prezenți la forum și alții nu, ați putea să ne trimiteți răspunsuri detaliate în scris și vă dau cuvântul doar ca să faceți niște, să trageți niște concluzii. Mulțumesc pentru complimente în ce privește forumul, vă mulțumesc și pentru întrebări. Pot să vă garantez că agenția noastră în mandatul său și în uh, strategia multianuală se ocupă de toate aceste chestiuni pe care le-ați menționat. Uh, drepturile categorii um, populației rome sunt incluse în strategia noastră, iar în ce privește protecția refugiaților, noi lucrăm îndeaproape cu agenția privind uh, um, um, refugiații și dreptul de azil. Am discutat și cu nouă state membre din Suedia până în Franța pentru a-i proteja cât mai bine pe refugiați și pe imigranți. S-au spus foarte multe despre propastea digitală și, așa cum spune <laughs> președintele, voi răspunde în scris. Știind că nu mai am timp, vă mulțumesc pentru comentarii și, așa cum ați spus, și cum mi s-a um, recomandat, am să răspund în scris tuturor deputaților care mi-au adresat o întrebare. Vă mulțumesc, dragi colegi, îmi pare rău că trebuie să procedăm um, astfel, dar uh, nu avem încotro, trebuie să respectăm programul. Dragi colegi, acum trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, uh, schimb de vederi cu doamna Vera Iurova, comisar pentru justiție, consumat, consumator și egalitate de gen. I'll start the uh, introduction when they are arriving. Și o să facem prezentările când uh, va veni doamna comisar. Comisia tocmai a depus un proiect de uh, decizie de punere în aplicare care va declara um, acordul privind uh, Privacy Shield uh, ca fiind un nivel de, adecvat de protecție potrivit uh, uh legislației europene de protecția datelor. Parlamentul a fost notificat și are dreptul de a reacționa potrivit uh, regulii 106 Uh, coordonatorii au discutat uh, luna trecută despre acest subiect și uh, pentru că am adresat întrebări doamnei Iurova, dumneai a acceptat să vină personal să ne răspundă. If you want to take this time just indicate if you'd like to speak, and um, that would be... Dacă vreți, putem să profităm de aceste câteva minute ca să vă înscrieți uh, pe lista vorbitorilor. Dacă doriți să adresați întrebări, așa facem deja lista. Deci ridicați mâna acum dacă doriți să puneți întrebări, domnule comisar. Thank you. Dragi colegi, nu avem decât 45 de minute pentru acest punct, așa încât uh, vreau ca toată lumea care s-a înscris să poată să pună întrebări și să poată și doamna comisar să răspundă. 45 de minute chiar nu e mult pentru comisia noastră. Sunteți gata, doamnă comisar? Deci aveți cuvântul. Okay. Mr. President, Honorable. Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei Libe, doamnelor și domnilor, mă bucur că am această ocazie astăzi să am un nou schimb de opinii cu dumneavoastră în ceea ce privește scutul de confidențialitate USUA, un nou cadru de protecție a datelor pentru transferul datelor personale în, în uh, scopuri comerciale. E diferit și mult mai puternic acest cadru față de vechiul Safe Harbor, care a fost anulat de Curtea de Justiție toamna trecută. Comisia a evaluat cu grijă acest scut de confidențialitate și suntem convinși că putem asigura un înalt nivel de protecție a datelor. Vineri, statele membre și-au exprimat sprijinul în acest sens. În ultimii trei ani am lucrat împreună cu partenerii noștri din SUA pe această chestiune, începând cu cele 13 recomandări din noiembrie 2013 și până în octombrie anul trecut, când avem aceste criterii care au fost setate de Curtea de Justiție. Noul scut de confidențialitate conține acele criterii și recomandații, recomandări și trece peste punctele minus pe care le avea vechiul Safe Harbor. Am mai discutat cu dumneavoastră în data de 5 mai, cu o zi înainte ca Parlamentul European să își adopte rezoluția pe scutul de confidențialitate. Am ascultat cu atenție opiniile dumneavoastră și cele exprimate de alte părți implicate și, de com- și Comisia s-a ocupat de toate acestea rezoluția dumneavoastră împreună cu avizul uh, Autorității de Protecție a Datelor și grupul de lucru 29 au dus la îmbunătățiri importante și clarificări și la consolidarea scutului de confidențialitate. Și la ce am ajuns? În primul rând, colecția în balc. Colectarea în balc e un punct foarte important în cantități mari. A fost un uh, punct central în discuțiile cu Statele Unite. Am obținut uh, rezultate suplimentare. Am obținut asigurări în ceea ce privește limitările și uh, garanțiile. E acum mai clar că date colectate în uh, masă mare, acestea pot fi folosite doar când există o bănuială, dar nu avem un singur suspect. Și apoi, chiar într-un asemenea caz, SUA va aplica filtre și alte instrumente astfel încât colectarea să se facă pe nevoile specifice statale și să minimizeze datele care sunt colectate și, în al treilea rând, acesta are de-a face doar cu o fracțiune din uh, datele transferate prin internet. Aceste asigurări îi permit Comisiei să tragă concluzia că SUA și activitățile de informații care afectează transferul rămân în limitele a ceea ce poate fi considerat ca fiind necesar și proporțional. Acesta e un text de care avem nevoie atunci când analizăm un. să avem un un nivel de protecție ca cel setat de, cartea, de Curtea de Justiție. Apoi, mecanismul ombuds, ombudsmanului. Am obținut uh, noi puncte adiționale astfel încât să răspundă la îngrijorările avute de Parlamentul European și alții. Voi accentua aici faptul că și discuțiile pe care le aveți o parte dintre dumneavoastră cu Departamentul de Stat din Washington au ajutat astfel încât lucrurile să fie mobilizate și vă mulțumesc. Ce am reușit să facem aici? În primul rând, am primit asigurări suplimentare în ceea ce privește funcționarea independentă a ombudsmanului. Avem acum angajamente clare luate că pe lângă acesta va fi independent față de unitatea de inteligență, persoana în cauză își va îndeplini funcțiile fără să fie influențată de nimic ce i-ar afecta obiectivitatea. În al doilea rând, am clarificat felul în care avocatul poporului va coopera cu uh, autoritățile de supraveghere din SUA și puterile de investigație. Am clarificat faptul că el sau ea va primi toate informațiile necesare de care are nevoie astfel încât să-și ducă la îndeplinire funcția și să vină cu un răspuns. După cum știți, căile de atac în ceea ce privește securitatea națională sunt limitate acum, nu doar în SUA, ci la fel și în statele noastre membre. De aceea am cerut să avem un nou mecanism independent de cale de atac care să trateze plângerile făcute de indivizi. Acest mecanism se extinde la toate datele personale și toate tipurile de transferuri comerciale din Uniunea Europeană spre Statele Unite ale Americii, incluzând și datele transferate pe baza altor instrumente de transfer, cum ar fi clauzele contractuale standard. E important să fie crescută protecția și certitudinea juridică pentru toate fluxurile de date spre SUA avocatul poporului e o inovație importantă. E pentru prima dată când avem un mecanism astfel încât să fie tratate cererile individuale în acest domeniu la nivel internațional. De aceea vă rog să nu dați la o parte acest mecanism, asta înainte ca el să fie testat, ci mai degrabă vă cer să țineți cont de meritele pe care le-ar putea avea și potențialele beneficii. Haideți să-i acordăm o șansă și să putem să demonstrăm că va funcționa în practică. În al treilea rând, Hmm, stocarea datelor. Avem acum o obligație foarte clară pentru companiile SUA să șteargă datele personale odată ce nu mai sunt necesare pentru procesare. Acest lucru oglindește ceea ce apare în uh, legislația curentă și actuală și viitoare în ceea ce privește stat, protecția datelor. Apoi, regulile pentru transferuri. Ne-am ocupat și de acestea, astfel încât ca, ca scutul de confidențialitate să nu poată fi evitat dându-se datele europene la alte companii, fie că se află acestea în SUA sau altundeva apoi și în ceea ce privește posibilitatea indivizilor de a apela la o cale de atac. Aceasta este mai bine explicată acum în decizia despre care vorbim. Decizia spune foarte clar că majoritatea opțiunilor care există sunt alternative, ceea ce înseamnă că o persoană nu trebuie să treacă prin fiecare dintre ele într-o ordine specifică pentru a apela la o cale de atac. Trebuie să vă reamintesc că în trecut mai mult de 90% din aceste cereri clasice de protecția datelor, cum ar fi cereri de corectare sau uh, ștergere, uh, de acestea, acestea se făceau un contact direct cu companiile. Ne așteptăm ca lucrurile să arate la fel, însă totul se va întâmpla mai rapid pentru că am consolidat cooperarea între uh, autoritățile de punere în aplicare de, de pe ambele părțile Atlanticului, adică autoritățile noastre de protecție a datelor și Comisia Federală a Comerțului și Departamentul de Comerț pe partea SUA. Comisia va, trim, va redacta un ghid al cetățenilor pentru a le explica drepturile sub scutul de confidențialitate. Apoi, am obținut un angajament din partea statelor membre să informeze Comisia despre orice dezvoltări legale care ar putea să pună sub semnul întrebării funcționarea scutului. Acestea vor, se vor regăsi în revizuirea anuală. Acolo vom putea discuta cu SUA despre funcționarea cadrului. Această revizuire comună, cum vă amintiți, va acoperi toate aspectele cadrului, incluzând aici securitatea națională, căile de atac, cum ar fi ombudsmanul vor fi implicate autoritățile relevante, nu doar din partea SUA, ci și de pe partea europeană, cum ar fi autoritatea noastră pentru protecția datelor. Vom raporta Uh, rezultatele noastre în fața Parlamentului European și a Consiliului. Sunt deschis acum să discutăm despre o implicare și mai puternică a Parlamentului European. Probabil v-ați putea gândi să numiți o persoană care să fie trimisă la această revizuire comună a scutului de confidențialitate. Întotdeauna am spus că una din diferențe, diferențele mari între scut și safe harbor e că scutul e un proces dinamic și eu mi-am luat angajamente personale pentru a monitoriza acest fapt. Mă voi asigura că totul se face așa cum trebuie pe ambele părți ale Atlanticului. Acest angajament este sprijinit și de o clauză clauză de suspendare și puteți să vă încredeți în noi că o vom folosi dacă vom găsi erori din partea guvernului SUA sau companiilor, adică nu își vor duce la îndeplinire angajamentele. Am învățat din trecut că nu ne putem permite să lăsăm lucrurile la voia sorții. De aceea avem o îndatorire și o responsabilitate să ne asigurăm că statele terțe continuă să își respecte obligațiile, să ofere un uh, nivel echivalent de protecție a datelor personale și să ne asigurăm că datele personale ale cetățenilor sunt pe deplin protejate în UE. Scutul de confidențialitate aduce beneficii foarte clare în acest sens, cu o responsabilitate sporită. Și apoi această decizie a noastră spune foarte clar că vom evalua nivelul de protecție pe care îl oferă scutul odată cu intrarea în funcțiune a regulamentului privind protecția datelor. Pentru a rezuma, acest scut revizuit USUA vine cu reguli mai stricte pentru companiile SUA despre cum pot folosi și gestiona datele personale pe care le primesc. În al doilea rând, o monitorizare proactivă din partea uh, SUA. Apoi, căi de atac pentru persoane individuale, inclusiv în domeniul securității naționale. În al patrulea rând, asigurări în ceea ce privește limitările și garanțiile în ceea ce privește colectarea și utilizarea datelor personale pentru securitate națională și în scopuri de punere în aplicare a legii. 6. O revizuire comună și o supraveghere mai bună din partea UE. Scutul a fost consolidat așa cum ne-a cerut-o Parlamentul European și articolul 29 grupul de lucru privind acesta. Se bucură de sprijinul complet al statelor membre. Pe baza evaluării noastre, scutul de confidențialitate oferă un nivel echivalent de protecție și sper că, citind acest document, veți fi de acord cu mine. Consider că e timpul acum să luăm o decizie și apoi să testăm acest scut. Faptul că avem deja cadrul privind scutul e deja foarte important pentru economia europeană, atât pentru mediul de afaceri, ales pentru IMM-urile noastre, cât și pentru consumatori, care trebuie să aibă posibilitatea de a-și transfera datele spre SUA va fi completat vidul juridic care a rămas după anularea Safe Harbor mai mult de, acum mai mult de 8 luni. Se va asigura protecția persoanelor individuale și va exista certitudine juridică pentru mediul de afaceri. Dumneavoastră, membrii Parlamentului European, ați jucat un rol important în ghidarea acestei dezbateri pe care am avut-o în ultimii ani în privind uh, transferurile de date transatlantice și nu pot decât să vă mulțumesc. Vă cer să colaborați alături de mine astfel încât să ne asigurăm că acest cadru va fi un succes. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim foarte mult! Acum vor lua cuvântul copii, uh, colegii în ordine. Vă rog să vă restrângeți la două minute. Ar fi foarte bine. Începem cu doamna Sipăl. Vă mulțumesc. Înțeleg foarte bine că Comisia dorește ca totul să se pună în funcțiune înainte de alegerile din SUA, dar și nu pot să zic că nu există anumite îmbunătățiri, mai ales în ceea ce privește colectarea de date în masă sau în ceea ce privește independența ombudsmanului. Însă întrebarea e dacă e suficient deja sau dacă atunci când totul ajunge din nou în fața curții va avea exact aceeași soartă ca cea avută de Safe Harbor. Harbor. M-aș concentra pe trei întrebări. În primul rând, Grupul de lucru 29 în aprilie a avut mai multe puncte critice privind uh, aspectele comerciale, aspectele economice. Uh, după părerea mea, aici nu, nu s-a schimbat nimic. Poate doamna comisar ne poate spune mai multe. În al doilea rând, scutul se orientează după directiva existentă din 90, 95 și nu ține cont de noul pachet de protecția datelor. Înseamnă acest fapt că peste doi ani scutul trebuie renegociat, astfel încât să fie aliniat cu pachetul privind protecția datelor. Și o ultimă întrebare. Ne spuneați că în Consiliu există o majoritate clară pentru textul pe care îl avem acum în față, dar înseamnă că sunt unii care sunt nemulțumiți și Aud că există două state care au dat și o declarație. Ne-ați putea spune ce apare în aceste declarații sau să ne o puneți la dispoziție? Vă mulțumim că v-ați încadrat în timp. Domnul Vos are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând îi mulțumesc doamnei comisar că a venit să facă această prezentare și dacă fac o comparație între ceea ce ne spuneți și scopurile pe care le avem noi în uh, PPE, noi ne doream, bineînțeles, să nu mai existe acest mecanism Safe Harbor, ne doream ca cele 13 recomandări făcute de comisie, care nu ni se păreau suficiente nici atunci, nu ni se păreau că mergeau destul de departe, ne doream un flux liber de date, ne doream ca totul să fie mult mai bine axat și mult mai bine supravegheat, ne doream un echilibru mai, mai bun și în ceea ce privește condițiile de concurențialitate între Europa și SUA, cu standarde mai înalte de protecție protecția datelor și cu certitudine juridică. Pe toate acestea le văd acum îndeplinite aici în ce ne-ați prezentat și de aceea vă mulțumesc că ați ținut cont de aceste obiective pe care ni le-am propus noi și le-ați îndeplinit, da, se poate ca nu totul să fie perfect și 2, 3, 5% să lipsească încă, însă în principiu eu aș spune, după părerea noastră, sunt îndeplinite condițiile pe care ni le doream, Cine ne doream noi într-o îmbunătățire a Safe Harbor sub acest scut. După părerea mea, va reuși destul de bine să țineți cont de acest triunghi uh, um, între securitate, protecția datelor, um, economie, cred că ați asigurat un echilibru bun și care ne poate mulțumi. Cererile care au existat din partea uh, Curții Europene de Justiție și anume să existe un mecanism de supraveghere. E bine, cred că și acesta este îmbunătățit față de prima versiune. Apoi, în ceea ce privește consecințele juridice, căile de atac pos- ă, posibile, și aici s-a cerut un acces mai bun. Uh, și în ceea ce privește manevrarea datelor de autoritățile publice și aici există limitări. Mie mi se pare bine ce ați reușit să obțineți aici, pentru că vorbeam de această colectare în masă, bulk collection, cu care am avut întotdeauna probleme în ceea ce privește securitatea și tocmai cu SUA să obținem ceva pe domeniu e dificil. De aceea mi se pare minunat cum v-ați descurcat. Și probabil încă o întrebare, dacă ați putea să ne spuneți din nou care sunt posibilitățile cetățenilor aici, astfel încât să obțină ajutor juridic. Contextul întrebării mele e că văd mereu listate uh, Văd totdeauna listat acest mecanism uh, alternativ de soluționare a disputelor în comparație cu panelul privind scutul de confidențialitate. Unde e diferența aici? Cred că ar fi foarte important să știm. Să știm care sunt posibilitățile care se deschid aici cu patru sau cinci niveluri diferite pentru cetățenii, astfel încât cetățenii să poată să își apere drepturile. Cred că e o abordare bună și că ne aflăm pe calea cea bună și de aceea țin să vă mai mulțumesc încă o dată. Mulțumim, doamna Intveld. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă comisar. Cred că nu există nicio urmă de îndoială că propunerea sau uh, aranjamentul la care s-a ajuns e mai bun decât Safe Harbor. Însă nu aceasta e de fapt întrebarea. Întrebarea e dacă e suficient de bun față de antevorbitorii mei, eu am fost puțin surprinsă de evaluarea domnului Vos, care e îns- el însuși avocat. Nu există niciun fel de echilibru între interesele comerciale și justiție. În primul rând, trebuie să respect justiția. Dacă nu-ți place justiția, schimb legea și schimb legea nu vorbim de cineva care are o poziție politică într-un bar, într-o sâmbătă. Nu, vorbim de Curtea Europeană de Justiție, cea mai înaltă curte din Uniunea Europeană. Avizul ei e cel care contează, părerea ei e cea care contează. Și de aceea, doamnă comisie, cred că aici, priveri, aici perspectiva noastră diferă. Eu nu sunt avocat, nu pot face o asemenea evaluare, însă eu nu sunt convinsă că um, de lucrurile de aici. Însă sunt convinsă că domnul Schrems sau cineva ca el se va apela la tribunal și atunci din nou vom avea probleme. Noi dorim să oferim certitudine juridică, juridică domnule Vos, cetățenilor și mediului nostru de afaceri, dar nu le, ofer, nu le oferim. Întotdeauna planează această incertitudine asupra asociației și de aceea e greu pentru ei să-și conducă afacerile. Ar trebui să ne întrebăm următoarele. Dacă considerăm că acesta este standardul, atunci suntem dispuși dispuși să avem aceleași aranjamente și cu alți parteneri comerciali importanți, cum ar fi China, Rusia, ei bine, eu nu sunt așa de sigură. Suntem noi dispuși să facem afaceri cu ei sub condiții identice? Câteva detalii, pentru că multe întrebări au fost deja adresate. Mai aștept un răspuns la întrebarea legată de statutul juridic al asigurărilor date pentru că, da, vorbim de decrete prezidențiale, pe onoare de cerceta și așa mai departe. De ce? Dacă autoritățile din SUA și-au luat aceste angajamente cu adevărat, atunci de ce refuză să treacă o lege și să ne dea certitudine juridică? Aceast, acest fapt nu duce la încredere. Încă ceva legat de încredere, de ombudsman. Uh, unul din standardele pe care le cere legislația europeană e această autoritate independentă și eu am dubii serioase în legătură cu independența ombudsmanului, pentru că în document nu apare ombudsman, îmi pare, apare coordonator pentru diplomație în ceea ce privește tehnologia informațiilor, diplomație. Nu sună ca o instanță unde cetățenii pot să meargă și să-și ceară drepturile. Apoi, nu prea mă liniștește nici uh, ce am auzit aici, dar poate președintele poate să confirme sau să nege faptul că um, domnul Oveli, noul ombudsman, coordonator, nu dorește să vină în Parlamentul European să se întâlnească cu noi, dumnea adică mă scuzați, și să ne explice cum își va duce la îndeplinire sarcinile. Eu cred că ar fi un element foarte important pentru a crea încredere. Apoi, pentru colectarea în masa datelor. Da, s-au făcut multe, dar totul cumva uh, limite. Curtea, mijlocul rămâne neafectat și anume colectarea în masa datelor și asta cu toate asigurările pe care le-am primit. E pur și simplu ceva ce trebuie să analizăm, să ne întrebăm dacă trecem această nouă legislație, ne dorim să, într-adevăr, să fie respectate aceste standarde sau nu, le, nu ne luăm destul de în serios? O ultimă observație a sugerat că Parlamentul European ar trebui să fie asociat cu această revizuire comună. Cred că e o intenție bună, însă nu cred că e o idee bună. Și asta pentru că noi am fi obligați uh, prin clauze de confidențialitate și înseamnă că nu am putea niciodată să avem niciun fel de supraveghere eficientă. Trebuie să spun că din uh, experiența mea de 12 ani mă aflu în acest parien. Stimați colegi, am avut vreodată o supraveghere bună în ceea ce privește revizuirea acordului SWIFT, registrul cu numele pasagerilor și toate celelalte lucruri pe care ar trebui să le supraveghem? Nu, niciodată nu putem și nu cred că ar trebui să fim implicați în această revizuire comună, ci ar trebui să o supraveghem. Vă mulțumesc! Da, stimați colegi, sunteți cu toții tentați să spuneți foarte multe lucruri, dar nu uitați de faptul că avem și reuniunea comună cu Econ de la 17.30. Vă rog să respectați modelul dat de doamna Sepal și să vă limitați în timp. Urmează Ian Albrecht. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Iorava, pentru prezentare și pentru eforturile Comisiei după ce Curtea Europeană de Justiție a dat hotărârea sa în ceea ce privește Safe Harbor. Încă de la început am constatat că timp de 15 ani au existat ilegalități în ceea ce privește procesarea datelor europenilor în SUA. Trebuie să repetăm că trebuie să, re, să restabilim încrederea cetățenilor într-un sistem de protecție eficient și solid din punct de vedere juridic. Ei trebuie să aibă încredere într-un astfel de sistem. Și ei trebuie să aibă încredere în Uniunea Europeană că le protejează datele. Așadar, nu e vorba despre ce poate fi ameliorat, ci e vorba despre uh, respectarea principiilor din dreptul european, așa cum uh, sunt ele definite de Curtea Europeană de Justiție. Există semne foarte mari de întrebare. Oare noua decizie chiar, uh, oare noua propunere chiar respectă toate aceste standarde? În ceea ce privește colecția în masă, eu consider că nu avem uh, garanții suficiente în noul document. Datele cetățenilor SUA sunt uh, colectate în circunstanțe mult mai reduse decât datele celorlalți. Și atunci ar fi, îndreptăți, ar fi îndreptățit să spună că, uite, nu colectăm totul. Câte vreme uh, exclud 1%, pot spune că nu culeg chiar totul. Însă ceea ce culeg este mult prea mult, ceea ce datele culese de la cetățenii europeni. Practic aici se face schimb de promisiuni și chestiunea ciudată este că CEJ a spus că jurisprudența americană nu este suficientă în acest domeniu pentru a asigura echivalența drepturilor europene. Și la ora actuală nu s-a schimbat nimic în jurisprudența americană. Și există un motiv pentru acest lucru, pentru că nu există niciun fel de oportunitate pentru schimbare în SUA. Dacă spuneți, haideți să testăm, atunci eu aș spune că testarea nu înseamnă că se pună în aplicare ceva pentru totdeauna. Așadar, eu m-aș aștepta să spuneți că încă nu am ajuns la punctul unde ne dorim, punem în aplicare un test, însă provizoriu. Trebuie să negociem o soluție mai bună, pentru că altfel nu putem merge înainte. Deci testul, orice test despre care vorbiți, trebuie să fie limitat în timp. Nu există o lege generală de protecție a datelor nici în sectorul privat în SUA și aceasta a fost o problemă majoră pentru care în anul, uh, trec, în anul trecut Parlamentul European a respins Safe Harbor. majoritatea grupurilor societății civile din SUA doresc ca noi, Europa, să facem primul pas, să fim cei care definesc standardele pentru uh, acest domeniu în relațiile transatlantice și deci trebuie să menținem această pârghie de partea noastră și orice teste despre care vorbiți trebuie să fie um, limitate în timp și să fie clar că nu este ultimul pas, ultimul pas, pentru că altfel vom reveni în Curtea Europeană de Justiție și cetățenii vor pierde, pierde și mai multă încredere. Doamna Intveld, în ceea ce privește doamna Novelli, cred că am făcut o invitație generală, deci nu a fost o invitație formală, deci ar fi incorrect să spunem că i-am făcut o invitație formală, i-am transmis o invitație formală și ea a respins-o, doamna Infeld. Bine, dar atunci am putea să îi transmitem o invitație formală. Președintele, da, bineînțeles, vom vorbi acest lucru la uh, coordonator. Domnule Albrecht, mai doreați să spuneți ceva? Punct de ordine. Domnul Kirk apare cuvântul acum. Fără microfon. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Există membri al, ai unor grupuri politice din Parlament care nu ar fi mulțumiți de niciun fel de rezultat al acestei negocieri, care este în mod necesar un compromis între UE și o țară terță. Aș dori să spun că și eu sunt avocat și cred că comentariile domnului Axel Voss sunt îndreptățite din punct de vedere juridic. Însă, la grupul meu, credem că trebuie să analizăm problema mai mare. Ce efect pozitiv va avea acest scut de confidențialitate asupra economiei, asupra protecției datelor cetățenilor și asupra crearea unui cadru juridic clar pentru IMM-uri? Ele sunt 60% din identitățile corporate care depind de acest scut de confidențialitate. Ombudsmanul are și rolul său, însă secretul de stat Kerry ne-a scris o scrisoare în care ne vorbește despre anumite aspecte pe care eu nu le-aș uh, ignora din start. Apoi, în ceea ce privește recursul, avem mai multe opțiuni în ceea ce privește căile de atac. Sunt foarte importante. Apoi, evaluările comune, evaluările 1, considerentul 146, toate aceste chestiuni trebuie să fie văzute într-un context mai larg în ceea ce privește SUA și colectarea în masă a datelor. Apoi, Freedom Act, nici acesta nu ar trebui să fie ignorat, iar promisiunile prezidențiale, ideea că acestea ar fi pe onoare de cercetași. Nu cred că omologii noștri americani ar considera că este o glumă bună. În ceea ce privește actul privind căile de atac, Parlamentul European și-a exprimat în mod foarte clar opinia, s-au făcut uh, pași înainte la cererea Parlamentului Parlamentul și acum cred că este momentul să punem în aplicare acest uh, scut de confidențialitate aprobat, să rezolvăm această problemă de lacună juridică și să crească încrederea cetățenilor. Nu putem să preluăm și să copiem mot a mot standardele europene la un acord internațional. Acest, uh, aceste ambiții idealiste trebuie să fie mai cumpătate. Doamnă comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru comentariile dumneavoastră. Nu mai am întrebări pentru dumneavoastră astăzi. Cornelia Ernst, vă rog. Ja, also Mulțumesc. Trebuie să spun în mod foarte onest că întreaga procedură e curioasă, că trebuie să existe o scrisoare de la președinte pentru dumneavoastră, astfel încât, doamnă Iurova, să veniți aici ca să ne spuneți care e rezultatul final. Bineînțeles, ne-am fi gândit că ați fi putut mai, uh, de, mai devreme să vă propuneți să faceți acest fapt. Ne-am fi dorit ca Parlamentul European să aibă mai multe uh, drepturi, să se țină mai mult cont de opinia sa. Noi nu credem că procedura a fost în ordine și vreau să spun foarte clar acest fapt. Și în cadrul reuniunii coordonatorilor am avut o dezbatere controversată. Nu ni se pare un mod de lucru bun. Știți că e un subiect foarte fierbinte și și ar trebui să ne luați în serios. Noi vă luăm în serios și dacă ați face și dumneavoastră m-aș bucura. Așa stau lucrurile și în acest caz și nu trebuie doar să schimbăm cuvinte frumoase. E timpul să vedem acest rezultat și rezultatul e dezamăgitor. E ceva ceea ce se spune că trebuie să fie înăuntru nu e. Da, totul sună minunat în legătură cu acest scut, dar de fapt nu e. Nu există cerințele pentru diferitele autorități de securitate a datelor de la uh, Statele Unite. Suntem obișnuiți cu toate acestea. Ombudsmanul aici, uh, domnul Kerry ne-a dat un uh, răspuns foarte clar. E o anexă care e conținută în care ne-a spus că nu are niciun fel, niciun fel de uh, drepturi judiciare. Întreaga construcție acestei funcții e foarte vagă, ca să fim sinceri. Și apoi independența autorității de supraveghere, uh, eu cred că se speculează enorm aici. Un ultim punct, unul care s-a dezbătut foarte mult și unde nu s-a schimbat nimic în mod clar, și anume protecția doar pentru cetățenii europeni. Ceea ce numim noi protecția aici trebuie să se țină cont. Și cei americani sunt în afara legislației, eu cred că e o încălcare a drepturilor. Nu e bine. Și așa că trebuie să discutăm. Nu, nu putem să plecăm așa. Am putea spune tot e bine și frumos, mergem liniștiți în vacanță, însă nu o putem face. Și noi, grupul nostru politic, nu suntem de acord și credem că nu se respectă decizia curții. Thank you. Uh, Mulțumesc, domnul Boni și doamna Gomez. Au renunțat. Vă mulțumesc amândurora pentru că ne ajută să respectăm calendarul. Urmează domnul Lopez Aguilar. Foarte pe scurt, vă rog, Juan. Îngrijorările mele sunt aceleași cu cele care au fost exprimate deja. Există câteva aspecte diferite față de acordul Safe Harbor anterior cât la sută din punerea în aplicare a acestui acord va depinde de continuarea eficienței decretelor prezidențiale ale președintelui SUA. Acestea au rolul de a asigura punerea în aplicare a acestei noi, acestui noi acord. Și trebuie să nu uităm de faptul că urmează alegeri prezidențiale în America și situația se putea schimba total în SUA, dacă nu există o lege obligatorie adoptată de ambele camere ale Congresului American, dacă acest acord depinde de voința președintelui american de a o menține plină de plutire, atunci există un risc foarte mare. Și apoi, hotărârea Curții Europene de Justiție este de a se asigura că legea europeană este interpretată în contextul Cartei Europene a Drepturilor Fundamentale. Însă, legea europeană este în curs de schimbare, procesul este dinamic. Avem un, pro- un pachet nou de protecție a datelor care va intra în vigoare. Și cât va fi încorporat acesta pentru eficientizarea noi, nou, noului acord privind scutul de confidențialitate? Mulțumesc, stimați colegi, pentru răbdare și pentru înțelegere, pentru uh, timpul scurt pe care îl avem la dispoziție. Doamna comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru comentariile și întrebările dumneavoastră. Doamna Sipal, noi am acceptat recomandările grupului de lucru 29 pe partea comercială. Spre marea mea surpriză, a fost uh, mai dificil decât uh, recomandările pe partea de securitate națională. Însă este pur și simplu impresia mea la faza, la stadiul actual al negocierilor. Deci am acceptat aceste recomandări privind retențele date, transferurile ulterioare. I-am convins pe partenerii americani să includă și Norvegia, Islanda și Liechtenstein, țările EA, în domeniul de aplicare. Luarea de hotărâri automată va fi analizată și de către evaluarea anuală și am clarificat posibilitățile de atac ale cetățenilor europeni. Deci, cred că am abordat toate aceste recomandări cheie. Cred că toată lumea poate să regăsească aceste rezultate în textul actual. al decizii de adecvare. Aceasta este bazată pe directiva 1995. Îmi cer scuze că intru în detalii juridice, însă noi am căutat o soluție care să fie echivalentul în domeniul protecției datelor private deci echivalentul directivei care este în vigoare acum. Aveți perfectă dreptate, nu putem să închidem ochii. Și să ignorăm faptul că va intra în vigoare pe 25 mai 2018 pachetul general privind protecția datelor. Unii dintre dumneavoastră și domnul Ian Albrecht au menționat acest lucru. Trebuie să facem lucrurile așa cum trebuie. La ora actuală, decizia de adecvare deja ține seama de, cererile, de cererea crescută față de directivă, mai ales în ceea ce privește retenția datelor, transferurile și mai departe. Acolo sunt uh, cereri mai mari, cerințe mai mari. Nu trebuie să fim ambițioși, trebuie să fim autentici, trebuie să fim suficient de hotărât să menținem presiunea asupra americanilor. Am anunțat deja că acest regulament uh, privind protecția datelor este o revoluție în Uniunea Europeană. Partenerii americani sunt conștienți de acest lucru. Voi aborda chestiunea dintr-un unghi foarte pragmatic vom lucra la linia de directoare și interpretarea acestui regulament privind, general privind protecția datelor. Ne vom concentra pe afaceri și pe cetățeni. Vom colabora cu autoritățile de protecție a datelor. Aceștia sunt în avangardă. Ei sunt cei care înțeleg ce se întâmplă în protecția datelor, care sunt riscurile și amenințările între prima și a doua evaluare comună, prima va avea loc în vara 2017 și a doua în vara lui 2018, deci între cele două puncte din timp voi, vom colabora cu aceste autorități și pe scutul de confidențialitate, în sensul de a găsi posibile ameliorări sau modificări, îmbunătățiri. Însă, trebuie să avem mare grijă Dorim să oferim un cadru juridic sigur afacerilor, întreprinderilor. În toate aceste domenii, când se introduc uh, schimbări bine intenționate, există riscul de efecte secundare nedorite. Deci trebuie să avem foarte mare grijă în momentul în care introducem ceea ce noi considerăm că este siguranță juridică. Trebuie să găsim posibilități de a îmbunătăți sistemul de protecție în cadrul scutului de confidențialitate, în așa fel încât să respectăm și regulamentul general privind protecția datelor. Cred că nu avem de ales. Aceasta este opinia un avocatului. Datoria noastră este să asigurăm un nivel echivalent de protecție în SUA un nivel echivalent cu cel oferit de legislația europeană. În momentul în care avem regulamentul acela, va trebui să abordăm problema și în acest punct de vedere, din punct de vedere al noilor reguli din Europa. Aceasta va fi principala noastră sarcină între prima și cea de-a doua evaluare comună. Vă promit că noi nu vom închide ochii și nu vom lăsa lucrurile să meargă înainte uh, oricum o fi. Avem câteva state membre care se abțin și Franța și Germania ne-au transmis o declarație prin care spun următoarele. Ei acceptă versiunea actuală, ei au anumite îngrijorări, nu sunt sigur dacă uh, e chiar cea mai bună versiune, mai sunt marge de manevră, și ei doresc să vadă dacă poate funcționa, care sunt chestiunile de natură operațională, cât de bună va fi punerea în aplicare a acestui acord. Deci, Franța și Germania privesc înspre viitor, înspre primul an de funcționare al acestui scut de confidențialitate și peste un an doresc să revină cu o evaluare. Însă asta ne dorim cu toții, cu toții avem nevoie să facem acest lucru. Domnule Foss, Vă mulțumesc pentru cuvintele foarte apreciative. Bineînțeles că trebuie să punem în echilibru interesele și aceste două mari priorități, pe de o parte securitatea și pe de o altă parte um, protejarea vieții private. Ca să răspund și doamnei Intveld, trebuie să spun că legea trebuie să fie pusă în aplicare, fără îndoială. Însă noi creăm obligații adiționale pentru companii. Ele provin din lege, însă condițiile și obligațiile și principiile de protejare a confidențialității, a vieții private, la care vor adera companiile, vor fi un nivel în plus de protecție și de obligații. Așadar, trebuie să analizăm și povara asupra întreprinderilor ce este fezabil, ce este acceptabil ca povară adițională. Și după cum ați spus, noi nu facem aceste măsuri pentru principalii actori majori de pe piață, ci în principal pentru IMM-urile europene, care trebuie să folosească acest nou instrument fără să fie complet uh, copleșite de aceste noi poveri. Bulk collection uh, Yeah, avenues for, for the redress, I don't know. În ce privește colectarea masa datelor, nu știu dacă mi-a mai rămas timp să răspund. De fapt, avem următoarele căi de atac. Reclamațiile depuse pe lângă companii și statisticele ne arată că 90% dintre ele sunt oricum tratate la acest nivel și soluționate, apoi există mecanismul alternativ de soluționare a litigilor și apoi oamenii pot să se adreseze și instanțelor. Noi le recomandăm să folosească și Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor. Situația este dificilă atunci când datele sunt transferate către Statele Unite ale Americii și atunci reclamațiile Uh, nu mai fac parte din uh, jurisdicția autorităților europene de protecție a datelor. În acest caz, uh, cetățenii pot să folosească acest serviciu, dacă pot să-l numesc așa, al um, Comitetului Federal de Comerț și în cazurile cele mai complexe vor exista uh, curți de arbitraj iar cetățenii europeni vor uh, beneficia de consiliere din partea uh, autorităților uh, europene de protecție a datelor, vor beneficia de asistență juridică, de avocați, vor putea să fie audeați prin intermediul mecanismelor de videoconferință. Oricum, aceste curs de arbitraj, comitete de arbitraj vor fi Ultima, vor fi folosite doar în ultima instanță, când au fost uh, epuizate toate celelalte uh, căi. Care este scopul? Să avem legislație mai bună. Deocamdată avem doar scrisori între instituții. Însă cei care au semnat scrisorile nu au făcut-o în numele propriu, ci în numele administrației americane. Da, avem aceste scrisori în care instituțiile își iau angajamentul să facă destul de multe pentru ca acest uh, uh, scut de confidențialitate să funcționeze și să permită protejarea datelor cetățenilor europeni. Și chiar și după alegerile din uh, Statele Unite, alegerile întotdeauna sunt un moment de uh, incertitudine. Mă rog, uitați la ce se întâmplă în Europa, dar asta spune așa, numai între paranteze. Da, alegerile da, vor crea un moment de nesiguranță, însă autoritățile americane, administrația ar trebui să-și uh, păstreze și să-și respecte angajamentele pentru că și le-au luat la cel mai înalt nivel. Mi s-au pus multe întrebări despre ombudsman, Am reușit să lămurim într-o mai mare măsură care sunt competențele ombudsmanului și să obținem garanții pentru independența sa față de administrația de stat. Ombudsmanul trebuie să răspundă plângerilor. Nu e cu putință că vrea una dintre uh, plângeri, dintre reclamații să rămână netratată. El poate să folosească inspecții, uh, poate să folosească și alte căi pentru a obține date și pentru a putea răspunde persoane care s-a plâns. Și de asemenea poate să ateste de uh, cazurile de non-conformitate, de nerespectare a legii și de asemenea pot, poate să indice căile de atac. De asemenea, este foarte important de știut că ombudsmanul este unul dintre organele care va trimite un raport pentru evaluarea anuală ceea ce ne va permite să vedem o vedere, să avem o vedere clară a, a um, situației uh, respectării acestei legislații. Știți că există a, uh, aspecte a, uh, în legislația americană care nu și-au echivalentul în legislația europeană. Eu să fiu prima care va supraveghea îndeaproape felul în care funcționează această instituție a, a ombudsmanului american. Doamnei Ernst, uh, vreau să-i spun că n-am avut timp să mai adăugăm o procedură suplimentară. Noi am informat uh, Parlamentul, am informat Comisia competentă uh, în timp util, am respectat termenele, deci îmi pare rău dacă astăzi vorbim cumva în întârziere, dar pot să vă garantez că eu iau foarte în serios uh, Parlamentul, uh, uh, Comisia dumneavoastră și, în general, toate comisiile parlamentare atunci când sunt chemată ca să explic ce facem noi. Nu sunt mulțumită, nu sunt pe deplin satisfăcută. Eu cred că semnarea acestei decizii de adecvare este un pas în direcția cea bună și am să fac tot ce stă în putință ca să respect toate promisiunile pe care le-am uh, făcut. Aici, în fața dumneavoastră, vom monitoriza îndeaproape protejarea datelor și dacă ceva nu funcționează și dacă cineva nu-și respectă uh, angajamentele, atunci vom suspenda întregul sistem și vom uh, uh, supraveghea de aproape și modificările legislative din uh, Statele Unite. A fost de asemenea una dintre întrebările ce mi-a fost adresată. Ne gândim deja la eventualele modificări care vor interveni odată cu legislația uh, care acum așteaptă să fie aprobată de către Congresul American, precum Freedom Act, Însă nu am ajuns încă acolo, așteptăm să vedem cum vor arăta ele odată ce vor fi adoptate. Mulțumesc, doamnă comisar! Dragi colegi, știți că imediat după această întâlnire va avea loc o întâlnire extraordinară a coordonatorilor uh, Comisiei Libe, ca un follow-up la această discuție. Mulțumesc uh, colegilor uh, și de la Comisia Libe și de la Comisia Econ și îi rog pe colegii de la ICON care tocmai au sosit să vină la uh, uh, prezidiu și le cer scuze pentru faptul că începem